dragi colegi, stimați membri, vă rog să luați loc. Și v-aș ruga să păstrați liniștea pentru ca să putem începe reuniunea de astăzi. E vorba de o reuniune interparlamentară a Comisiei noastre și, în primul și în primul rând, aș dori să vă spun că îmi face mare plăcere să vă urez bun venit tuturor reprezentanților parlamentelor naționale în această întâlnire interparlamentară a comisiei noastre. Îmi face o deosebită plăcere și este o onoare pentru mine să particip la această sesiune de lucru comună în, la Parlamentul European. Dați-mi voie să vă fac o prezentare a modului în care funcționează această reuniune interparlamentară. Prin intermediul a câtorva remarci în chip de introducere. Știți cu toții că la data de 1 decembrie 2009 Tratatul de la Lisabona a intrat în sfârșit în vigoare. Tratatul de la Lisabona este acum în vigoare. Somehow... Și astfel, prin acest tratat s-a încheiat o dezbatere care dura de mult timp în Europa, în toate statele membre ale Uniunii Europene, discuție care a durat mai mult sau mai puțin 10 ani de zile. Însă această încheiere nu înseamnă și uh, sfârș- un sfârșit, ci începutul unui nou capitol și este un început, un nou început pentru uh, un nou proces european cu noi reguli ale jocului. Asta înseamnă că acum mai puțin un an de zile, tratatul acesta de la Lisabona, care cuprinde Carta Drepturilor Fundamentale ale cetățenilor, a intrat în vigoare și poate fi pusă în aplicare. Și tratatul de la Lisabona și Carta Drepturilor Fundamentale au schimbat în profunzime cadrul juridic pentru înființarea Uniunii Europene ca o zonă a libertății, securității și justiției. Acesta este numele care a fost prevăzut în mod legal pentru un întreg nou domeniu de acțiuni, un nou domeniu de competențe și un nou domeniu de jurisdicție pentru Uniunea Europeană și mai ales pentru Parlamentul European. Și este pentru prima oară că se spune clar că ideea, proiectul european nu se referă doar la piața unică și la moneda unică, ci la cetățeni. Cetățenii trebuie să se afle în centrul proiectului european, sigur, ale căror drepturi trebuie uh, respectate prin principiile democratice și asta trebuie să se reflecte în toate politicile europene. Asta se vede mai ales când e vorba de spațiul de libertate, securitate și justiție, care după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona uh, are nevoie de un nou program de cooperare constantă între parlamentele naționale și Parlamentul European. Parlamentul European este acum, are acum calitatea de colegiuitor în domeniile cele mai importante cum ar fi cooperarea juridică și polițienească în domeniul penal. Așadar, și dumneavoastră aveți un rol foarte important de jucat. Împreună, desigur, cu Parlamentul European. Pentru că fiecare Parlament Național va fi implicat în acest proces, în conformitate cu articolul 12 uh, al Tratatului Uniunii Europene. Și citez. Parlamentele naționale contribuie în mod activ la funcționarea Uniunii, participând în cadrul uh, zonei de libertate, securitate și justiție la mecanismul de evaluare în implementarea politicilor Uniunii în acest domeniu, în conformitate cu articolul 70 al tratatului uh, privitor la funcționarea Uniunii Europene și prin implicarea lor în monitorizarea politică a Europol și în evaluarea Eurojust. Activitățile uh, acestuia, uh, în conformitate cu articolul 88 și cu articolul 85 al tratatului, vor fi desfășurate în acest sens. Această comisie interparlamentară și reuniunea noastră în cadrul procesului lansat prin conferința președinților uh, Parlamentelor Uniunii Naționale care a avut loc în mai, luna mai anului 2010, ne reamintește de importanța ocaziei cu care Uniunea Europeană și uh, președinții parlamentelor statelor Uniunii Europene au solicitat președinției belgiene să exploreze mai în detaliu propunerea de a organiza în mod regulat uh, uh, întâlniri uh, pentru comisiile parlamentare care se ocupă de afaceri externe, apărare, justiție, afaceri interne și asta în colaborare cu Parlamentul European. Parlamentul belgian își va prezenta propunerile la următoarea reuniune a președinților Parlamentelor Naționale, care va fi organizată în Bruxelles în luna mai anului 2011. Acesta este contextul întâlnirii noastre de azi. Întâlnirea noastră se dorește să fie o contribuție la mandatul acordat de Conferința Președinților Parlamentului Belgian în cooperare cu Parlamentul European. Eu însumi, în calitate de președinte al Comisiei LIBE, care este Comisia Parlamentului European care se ocupă de probleme sensibile legate de zona libertății, justiției și a securității. Înțeleg pe deplin răspunderea care ne revine în fața cetățenilor noștri și, până la urmă, a, a tuturor celor protejați de dreptul european, de legile europene. Și este o mare provocare aceea de a avea calitatea de legiuitor european în această zonă a justiției, libertății și securității. pentru că trebuie să ne gândim simultan la găsirea celor mai bune soluții, în același timp în care <clears throat> păstrăm elementele esențiale ale dreptului național din statele membre. Și este foarte important ca principiul subsidiarității și principiul proporționalității să fie respectate cu deplina implicare a legiuitorilor de la nivel național ceea ce este de asemenea adevărat în ce privește aspectele operaționale ale uh, înfăptuirii acestei zone de libertate, securitate și, și justiție. Agenții, cum ar fi sistemul de informații de schimb de informații Schengen, SIS și Eurodac, sau sistemul de informații privind vizele, au fost create nu din întâmplare, prin uh, înființarea unor instrumente comune și un spațiu comun virtual pentru cooperarea între statele noastre membre și între administrațiile acestora. Parlamentul European, prin adoptarea acestor recomandări în uh, noiembrie 2009, în legătură cu programul de la Stockholm, a subliniat urgența de a consolida democrația, responsabilitatea și răspunderea în zona de libertate, justiție și securitate, solicitând Comisiei ca până luna septembrie 2010 să înainteze noua propunere legislativă pentru controlul Parlamentului asupra Europol, Eurojust și articolul 70 al Tratatului pentru funcționarea Uniunii Europene pentru evaluarea generală a acestui spațiu. După un an, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia, din păcate, încă nu și-a îndeplinit această sarcină și uh, această solicitare din partea Parlamentului European. Cu toate acestea, noi am demarat deja dezbaterile la nivel parlamentar a revizuirii Europol. Astfel încât Comisia plănuiește să ne înainteze propunerea uh, de lege înainte de 2013. Asta înseamnă că, din păcate, până atunci uh, lucrurile vor continua să funcționeze conform tratatului de la Nisa. Și propunerea Comisiei, dacă va veni doar în 2013, va însemna că Parlamentul nostru va întâmpina mari dificultăți pentru a încheia negocierile necesare în mai puțin de un an de zile, astfel încât riscăm să nu ne încadrăm în termenul de uh, eh, 5 ani stabilit de protocolul 36 al tratatului pentru așa zisa lisabonizare a acestor agenții. În timpul acestui, acestui seminar de două zile ne vom concentra asupra evaluării situației actuale, pentru că suntem cu toții convinși că chiar dacă este rezonabil să eh, evaluăm modul în care recentele decizii asupra Europol și Eurojust funcționează, Evaluarea ar trebui finalizată cel târziu la jumătatea anului 2011, iar apoi procedurile uh, legislative trebuie să fie lansate. Între timp, nu putem considera că tratatul de la Lisabona nu este în vigoare, pentru că tratatul este în vigoare și poate să fie aplicat astfel încât trebuie să ajungem la soluții pragmatice care să permită Parlamentului European și Parlamentelor naționale să stabilească un spațiu informal de lucru în care uh, reprezentanții Parlamentelor Naționale cu raportorii și raportorii din umbră din partea LIBE să poată interacționa cu celelalte instituții și cu agențiile uh, implicate în spațiul de libertate, securitate și justiție aceeași logică trebuie aplicată și agențiilor, care nu sunt menționate specific în tratat, dar care au fost înființate și uh, care au fost finalizate, cum ar fi Biroul de Sprijin pentru Azil la nivel european, EASO și Frontex în ultimul rând, dar nu, în, în cele din urmă, dar în ultimul rând, parlamentele naționale ar trebui să uh, supravegheze activitățile. Asta înseamnă o monitorizare a rețelelor în care sunt puse în comun informații uh, care țin de securitate între state membre, uh, țări terțe și organizații internaționale. Motiv pentru care am hotărât să inserăm principalele puncte în seminarul nostru și e vorba de sistemul de la Schengen, care încă este probabil factorul cel mai important pentru cooperarea între statele membre din Uniunea Europeană. Ținând cont de toate aceste observații și știind că acesta este doar un început, pentru că e vorba de o dinamică cu totul și cu totul nouă, care trebuie să funcționeze pentru uh, următorii 5 ani ai legislatorii noastre, pentru a coopera, pentru lisabonizarea uh, acquis din cel de-al treilea pilon și mai ales mă refer aici la agențiile legate de spațiu de libertate, justiție și securitate. Dați-mi voie să spun că ne bucură faptul că ne putem reuni aici, în Parlamentul Euro- la Parlamentul European, cu reprezentanții a 27 de parlamente naționale, care sigur că reprezintă cel puțin 18 state membre, care se află astăzi alături de noi. În continuare, voi da cuvântul domnului Fernand Köckelberg din partea Consiliului, iar mai apoi, după cuvântarea domniei sale, voi da cuvântul domnului Jean-Louis de Brauer din partea Comisiei Europene. Domnule Kökelberg, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Voi completa prezentarea pe care mi-a făcut-o domnul președinte. Sunt președinte în exercițiu în timpul președinției BGN a Consiliului al COZI, Comitetul Permanent pentru cooperarea operațională în ceea ce privește securitatea internă. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului și Comisiei Libe și președintelui sau mai ales pentru pentru invitația la această întâlnire de astăzi. Aș vrea să mulțumesc și reprezentanților Parlamentelor Naționale pentru prezență și pentru interesul pe care îl manifestă față de cooperarea europeană în sectorul uh, libertății, securității și justiției. Este nu doar o onoare, ci și o datorie pentru președintele Cozi să prezinte un uh, raport în fața Parlamentului European și Parlamentul Național în ceea ce privește activitățile acestui comitet. Este o datorie conform textelor fundamentale și Totodată pentru că prin acțiunile sale COZI trebuie să aibă un impact pozitiv asupra securității interne, dar și asupra libertății și bunăstării cetățenilor europeni. Aceasta presupune o transparență perfectă în ceea ce privește relația cu parlamentele. Așa cum ne-a solicitat Comisia Liber, vă voi uh, prezenta contribuția COZI în uh, ceea ce privește coordonarea și cooperarea între agențiile europene. Însă, în primul rând, aș vrea să vă prezint uh, COZI ca atare, mai ales baza pe care s-a fondat COZI, atribuțiile sale și principiile pe care consideră președinția belgiană că trebuie să se bazeze. competențele noastre, atribuțiile noastre încă nu sunt 100% definite. Vă voi face o prezentare și a programului COZI până la finele uh, triului de președinție, adică până la 30 iunie 2011, dar chiar și dincolo de această dată, pentru că anumite dintre obiectivele pe care le-am stabilit presupun uh, o activitate și eforturi nu doar din partea președinției belgene și maghiare, ci și în anii care vor urma. Încep deci prin, cu prezentarea COZI și aș vrea să vă reamintesc care sunt uh, bazele juridice, bazele legale pe care le-a avut în vedere și președinția belgiană în momentul în care a pregătit uh, activitatea COZI, programul COZI pentru cele șase luni de acum, precum și pentru cele șase luni care vor urma sub președinție maghiară. Există trei baze, în primul rând articolul 71 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care uh, prevede că acest comitet se înființează pentru a asigura în interiorul Uniunii promovarea și întărirea cooperării operaționale în materie de securitate internă. Urmează apoi programul de la Stockholm, un document politic fundamental pentru toate activitățile legate de justiție, libertate și securitate, care precizează că, citez, elaborarea rapoartelor și punerea în aplicare a strategiei de securitate internă ar trebui să devină una dintre misiunile prioritare ale COZI. În fine, există ultimul temei din punct de vedere uh, Uh, al timpul este decizia Consiliului din 25 februarie 2010, de dată foarte recentă deci, care instituie Comitetul COZI și prezintă misiunile cele mai importante ale acestui, dar și legătura dintre COZI și Consiliul, Parlamentul European și chiar Parlamentele Naționale. Vă fac o scurtă prezentare a acestui text, care are șase articole. Articolul 2 prevede că Comitetul COZI facilitează, promovează și întărește coordonarea între acțiunile, măsurile operaționale a autorităților statelor membre competente în materie de securitate internă. Legat de articolul 2 și legat de această definiție generală, aș vrea să vă spun că există un caracter multidisciplinar al componenței COZI și se sunt manifestate și reprezentate foarte multe interese diferite, pentru că vorbim despre securitate în sens larg, dar și despre competențe polițienești, despre competențe judiciare, despre competențe de securitatea civilă, uh, misiuni vamale, foarte multe sectoare, iată, reprezentate în interiorul acestui comitet pentru cooperare operațională. Articolul 3 prevede că o zi asigură o cooperare și o coordonare operațională efective în cadrul titlului 5 din partea 3 din tratat. Uh, tot la articolul 3 se spune că Comitetul COZI evaluează și orientarea generală și eficacitatea cooperării operaționale. Trebuie să identifice eventuale lacune și defecte și, dacă este cazul, tot COZI trebuie să formuleze recomandări pentru organismele competente pentru a remedia aceste probleme. La tot la articolul 3 se spune că Comitetul COZI asistă Consiliul în ceea ce privește clauza de solidaritate. COZI nu are misiunea de a conduce operațiuni, de a realiza operațiuni, ci de a le coordona pentru ca toate agențiile care participă să fie mai bine coordonate. COZIN nu participă la elaborarea de acte legislative. Elaborarea acestora se face la nivelul altor foruri. COZI se ocupă doar de coordonarea operațională. Articolul 5 este foarte important pentru discuția de astăzi, pentru că aici se spune că dacă este cazul, reprezentanții Eurojust, Europol, Frontex și altor agenții uh, vizate, lista nu este exclusivă, sunt invitați să participe în calitate de observator la reuniunile COZI. Iar tot la articolul 5 se precizează că Comitetul COZI trebuie să contribuie la a asigura coerența măsurilor acestor organisme. Agențiile, cele trei agenții enumerate, articolul 5, reprezentanții acestora participă Um, de fiecare dată, însă pot participa și reprezentanții altor agenții, după cum o spuneam. În articolul 6 se spune că acest comitet permanent transmite în mod regulat un raport privind activitățile sale către Consiliu și, în fine, că Parlamentul European și Parlamentele Naționale trebuie să fie informate de către Consiliu cu privire la lucrările acestui comitet permanent. Iată de ce mă aflu acum în fața dumneavoastră și vă spun încă o dată că este mai mult o plăcere decât o datorie pentru mine. Legat de programul de lucru pentru Comitetul COZI propus de președinția belgiană, uh, înaintat și aprobat de reuniunea COZI din 7 septembrie anul trecut, anul acesta, a fost întocmit pe baza celor trei texte pe care vi le-am menționat și a fost uh, elaborat în colaborare cu președinția maghiară pentru a se asigura o continuitate a eforturilor de acum și din viitor. Programul se va desfășura pe parcursul a mai multe luni sau chiar a mai multor ani, sub președinție belgiană, maghiară și probabil cele care vor urma. Programul a fost solicitat de către mai multe delegații uh, la prima reuniune COZI din martie anul acesta. Cred că eforturile noastre au fost întâmpinate cu aprobare din partea celor uh, um, cărora ne-am prezentat acest program. Aceste principii ne uh, animă fiecare reuniune. Reuniunile se desfășoară acum o dată pe lună și în baza următorilor principii, coerența, continuitatea. Am continuat de altfel eforturile începute de președinția spaniolă. Un alt principiu este valoarea adăugată. Ideea este ca noi să aducem ceva în plus și să facem recomandări, să redactăm avize. Un alt principiu este abordarea integrală și integrată. V-am vorbit mai devreme despre punctele de interes și despre sectoarele implicate în activitatea COZI. Ceea ce înseamnă că în momentul în care discutăm despre un fenomen ce ține de securitatea internă, analizăm toate domeniile, toate aspectele mm, integrate în uh, respectivul subiect. Astfel încât toate interesele să fie apărate și toate instituțiile implicate să colaboreze. următorul principiu. Abordarea pe care o urmărim trebuie să fie realistă și să ducă la rezultate tangibile. Am vorbit despre acest lucru de mai multe ori. Cred că credibilitatea forurilor internaționale ține de faptul ca ele să ajungă la rezultate concrete. Asta urmărim și noi la COZI ca lucrările noastre să ducă la rezultate concrete pe care să le vadă cei în slujba cărora lucrăm. Și până la urmă, aici mă gândesc la cetățenii Uniunii Europene. În fine, ne dorim ca activitatea noastră să aibă un impact și asupra securității interne a Uniunii Europene. Pentru a elabora acest program de lucru, am colaborat cu toți partenerii COZI în mod 100% transparent. Am ținut cont de ceea ce realizase deja președinția spaniolă, dar am făcut și apel la toate statele membre, la comisie, la agenții, solicitând propuneri. Și teme legate de activitatea operațională. Am primit 34 de propuneri din partea statelor membre, a Comisiei, a agențiilor și am făcut o triere a acestor propuneri pe baza principiilor pe care vi le-am enunțat mai devreme și am reținut 14 teme. E o listă redusă din punctul de vedere al numărului de subiecte înscrise pe ea, dar sunt teme importante. N-am vrut să ne propunem 50 sau 60 de teme de lucru, pentru că, după părerea mea și nu doar a mea, nu știți cum se spune, cine fuge după doi iepuri nu prinde niciunul. am preferat să ne concentrăm pe un număr restrâns de subiecte pentru a le putea duce la bun sfârșit. De pildă, o temă importantă este coordonarea activității agențiilor și voi reveni la aceasta imediat. O altă temă, elaborarea unui policy cycle european, deci un ciclu de politici european, european în jargonul uh, nostru acesta se numește proiectul Harmony. Poate ați auzit uh, de el. El va fi realizat în al doilea semestru. Obiectivul este să se dezvolte, să se pună la punct o metodologie de lucru solidă care să țină seama de toate amenințările adresate securității interne ale Uniunii. Astfel, miniștrii, când uh, va fi nevoie să-și definească prioritățile, se vor putea baza pe o metodă verificată și astfel vor, vor dispune de o temelie pentru deciziile lor și vor putea să gestioneze amenințările existente și totodată să stabilească o listă cu priorități pentru viitor. Nu dorim să creăm o unealtă nouă, dar dorim să armonizăm uneltele deja existente pentru a avea predicții cu privire la riscurile viitoare. De pildă, în, să, să încercăm, de exemplu, să abordăm problema criminalității grave și să încercăm să gestionăm această problemă pentru viitor. O altă temă este strategia de securitate internă, ce face parte din uh, preocupările esențiale ale COZI, definite în cadrul programului de la Stockholm. Aici lucrăm în colaborare cu Comisia, care ar trebui să înainteze o comunicare pe această temă, probabil în noiembrie. COZI va analiza această comunicare din partea Comisiei și va contribui la elaborarea, la urmărirea și la evaluarea acestei strategii de securitate internă. Mâine va avea loc o reuniune a COZI și Comisia va organiza o dezbatere la această reuniune de mâine cu privire la această comunicare. Cred că va fi ceva foarte interesant și aștept cu nerăbdare această discuție. Un al patrulea exemplu de subiect de pe lista COZI este lupta împotriva uh, infracționalității grave, împotriva criminalității organizate grave. Lupta împotriva criminalității organizate grave este un subiect care ne preocupă pe toți. Mai multe delegații au lansat ideea de a începe un proces de reflexie cu privire la toate mecanismele de luptă împotriva sau de prevenire a acestei criminalități. Nu e vorba doar de aspectul penal, represiv. Nu ne gândim doar la sancțiunile penale, ci ne gândim și la alternative, cum ar fi dreptul administrativ uh, armat, confiscare de bunuri și așa mai departe fără să fie implicată întotdeauna o procedură penală. Vom reflecta la acest subiect în lunile care urmează și în timpul președinției maghiare, pentru care acest subiect este prioritar. Să trecem acum la coordonarea agențiilor, pentru că despre asta se va vorbi mai mult astăzi. Care este rolul COZI în acest context? Articolul 5 din decizia Consiliului din 25 februarie 2010 dă COZI sarcina de a contribui la asigurarea coerenței măsurilor luate de agențiile europene. Încă o dată, deci, un rol de coordonare, astfel încât agențiile să acționeze în cel mai mare grad de sinergie posibil. Acest lucru s-a stabilit încă de la prima reuniune COZI de pe 11 martie 2010 și s-a reluat această discuție și la următoarele două reuniuni, pe 30 aprilie și 25 iunie. Acest uh, punct legat de coordonarea agențiilor a rămas pe ordinea de lucru a agențiilor belgiană și maghiară. Agențiile care vor uh, participa la discuția de astăzi au un mandat, un mandat specific, au răspunderi specifice și obiective pe care trebuie să le îndeplinească însă niciuna dintre ele nu poate să-și atingă potențialul fără sprijinul celorlalte și fără sprijinul statelor membre. De aceea este important să ne gândim la modul în care colaborează aceste agenții, respectând, firește, competențele uh, celorlalte instituții ale Uniunii Europene care răspund într câtva de aceste agenții și mă gândesc aici la comisie, mai ales Punctul de plecare în ceea ce privește coordonarea agențiilor a fost Consiliul Informal JAI din 1 octombrie 2009. Atunci, președinția suedeză a solicitat Europol, Eurojust, Frontex și ă, CEPOL să întocmească un raport cu privire la posibilitățile de a și întări colaborarea pentru a elabora standarde comune, pentru a lua inițiative în comun în ceea ce privește formarea să își pună la punct metodă de lucru și să-și definească cooperarea practică. Cele patru agenții au primit acest mesaj, l-au înțeles, s-au întâlnit și au uh, întocmit un raport comun. Acest demers comun trebuie salutat pentru că reprezintă o premieră. Este prima dată când cele patru agenții întocmesc împreună un raport referitor la activitățile lor. Un raport interimar al acestor patru agenții a fost transmis către COZI și a fost discutat la reuniunea din 11 martie 2010. S-a constatat că există deja o colaborare între agenții, mai ales la nivel bilateral între două agenții și mai puțin la nivel multilateral. Raportul arăta și că există o nevoie de raționalizare, mai ales în ceea ce privește cooperarea multilaterală. La începutul aprilie, agențiile au prezentat raportul final, care prezintă protocoalele și acordurile existente la nivel bilateral. Tot aici se prezintă mai multe obiective în sensul ameliorării acestor protocoale și se trece în revistă tot ce s-ar putea face în mod concret la nivel multilateral. E un raport cu privire la care ar trebui să subliniem abordarea practică. Sunt prezentate obiective concrete și identificabile, sunt obiective bine definite, puse pe coloane, ușor de urmărit și ușor de văzut dacă rezultatele au fost sau nu atinse. Apoi, se ține seama de programul de la Stockholm. Apoi, raportul vorbește despre lucruri pe care agențiile ar putea să le rezolve singure, deci este într câtva un exercițiu de autocritică. Și sunt enumerate mai multe provocări pe care, care ar putea fi depășite fie de agenții singure, fie în, în colaborare cu statele membre. În fine, la nivelul COZI, este posibil ca în viitor exercițiul să fie extins la alte agenții care activează în domeniul securității interne, cum ar fi Agenția pentru Drepturile Fundamentale, Rețeaua Judiciară Europeană sau Rețeaua Europeană de Formare în domeniul judiciar. Textul, cum vă spuneam, nu este exhaustiv, sunt menționate trei agenții, dar există și posibilitatea invitării altora. În ceea ce privește cooperarea bilaterală între agenții, raportul uh, include propuneri foarte concrete legate de propuneri operaționale, cum ar fi schimbul de informații, analiza, evaluarea amenințărilor, echipele comune de anchetă, formarea și comunicarea externă. Agențiile care își vor prezenta, sigur, punctul de vedere în curând, cooperează în mod impresionant. În ceea ce privește cooperarea multilaterală, propunerile agențiilor sunt mai degrabă strategice și trebuie să aibă un impact nu doar asupra funcționării și colaborării de zi cu zi a agențiilor, ci și asupra întregului domeniu al securității interne și aș vrea să vă vorbesc despre câteva obiective stabilite de agenții. Să dezvolte dispoziții ce ar asigura o mai mare coerență, continuitate și interoperabilitate între agenții. Crearea unei sfere comune de guvernare prin intermediul unor reuniuni a, ale responsabililor. Apoi, dezvoltarea unei abordări coordonate în domeniul instituțiilor europene, eforturi comune în domeniul formării, uh, publicitatea pentru activitățile agențiilor este important să facem cunoscută și de asta am, uh, am început și eu acest demers, să facem cunoscută activitatea COZI și a agențiilor. Este uh, trebuie să, să subliniem eforturile făcute de aceste agenții. Un alt obiectiv este um, să se sublinieze cooperarea între agenții prin intermediul unor programe de formare și activități de informare. Toate acestea vor duce la o mai bună cooperare între agenții și la o utilizare optimă a capacităților și competențelor lor. În fine, un ultim punct legat de COZI și relația cu agențiile. COZI a decis pe 25 iunie să invite agențiile să pună în aplicare cea mai mare parte dintre măsurile menționate în raportul final, să pună la punct, să creeze o sferă comună de guvernanță între agenții și responsabile acestor agenții. Aceste reuniuni vor fi prezidate de directorul agenției care găzduiește reuniunea și se vor organiza în, cu participarea reprezentanților președinției um, în exercițiu și a președinției următoare. Reuniunile vor avea loc atunci când este necesar și cel puțin o dată pe an și după fiecare reuniune se va transmite procesul verbal către agenții și COZI. Uh, prima reuniune va avea loc pe 26 noiembrie la Haga. Voi încheia sublinind importanța pe care COZI o acordă colaborării cu aceste agenții și activităților dorința președinției belgiene să înainteze pe acest dosar și importanța respectării competențelor acestor agenții și cu aceasta închei și vă mulțumesc pentru atenție. Merci. Merci, merci Kekelberg. Mulțumim, domnule Kekelberg, care azi a vorbit în numele Consiliului și al președinției belgiene, dar și ca președinte al Comisiei de Securitate Interioară a Comisiei uh, Europene. Vă mulțumesc că ne-ați uh, trimis uh, acest, ne-ați dat în acest uh, raport uh, combinat al Europol, Eurojust și Frontex. Acum îi dau cuvântul domnului De Prefer, care ne vor, va vorbi în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg, dacă mă uit la ceas, că trebuie să vorbesc în numele Comisiei, dar pe scurt. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, la începutul acestei scurte intervenții, aș dori să amintesc trei lucruri care mi se par importante și pe care trebuie să le avem în vedere în timpul celor două zile de deliberări pe care le vom purta acum. Voi discuta uh, în legătură cu agențiile active în anumite domenii ale justiției și afacerilor interne. Trebuie să știm că, pentru momentul de față, este în curs un dialog interinstituțional în ceea ce privește, în general, rolul, misiunile și controlul asupra agențiilor create în interiorul Uniunii Europene. Acest dialog interinstituțional a fost inițiat de către o comunicare a Comisiei, care datează din 2008. Dialogul interinstituțional include Parlamentul European, Consiliul și Comisia și uh, va avea, își va publica concluziile în 2011. În acest sens, este indispensabil să păstrăm o bună sincronizare, o coordonare între abordările generale și ceea ce se poate face în domeniul justiției și afacerilor interne. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez a fost ilustrat uh, foarte bine de domnul Kokelberg. Este indispensabil să ne amintim întotdeauna cine cu ce se ocupă și care sunt rolurile și responsabilitățile fiecăruia. Așadar, agențiile sunt create pentru a răspunde la unor necesități și uh, nevoi de cooperare operaționale. Agențiile nu se implică, uh, baza lor juridică nu prevede acest lucru și aș spune chiar că se împotrivește spiritului și literei tratatelor, agențiile nu se implică în formularea și dezvoltarea agendelor politice. Ideile politice țin de instituții, de Consiliu, de către Parlamentul European. La o inițiativă a Comisiei, dacă este cazul, și, în mod foarte clar, există un control democratic la nivelul instituțiilor Uniunii și la nivelul guvernelor naționale. Și acest control democratic trebuie să fie exercitat și în momentul în care aceste politici sunt definite. Politici care sunt puse în aplicare de către agenții prin competențe și responsabilități operaționale. Al treilea lucru și ultimul punct pe care vreau să-l menționez, domnule președinte și domnilor parlamentari. Aici ne regăsim într-un domeniu unde competențele rămân extrem de împărțite între Uniunea Europeană și statele membre. De aici decurge evident importanța esențială a unei asemenea inițiative care permite celor două instanțe democratice să dialogueze și să stabilească bazele unei cooperări. Dacă luăm exemplul întâlnirii din această dupămasă, și anume controlul la frontierele exterioare, cadrul politic și de reglementare este fixat la nivelul Uniunii Europene, este vorba de o politică comunitară, însă fiecare stat membru rămâne competent în legătură cu punerea în aplicare a respectivei politici în ceea ce privește partea frontierei externe a Uniunii Europene, care este de responsabilitatea sa. Și acest lucru se vede foarte clar în felul în care Frontex își îndeplinește misiunile și obligațiile. Există operațiuni uh, comune ale Frontex, coordonate de către Frontex, dar rămân responsabilitatea statelor membre uh, care concep și decid și aplic aceste operațiuni. Dacă apare o problemă într-o asemenea operațiune comună, uh, problema respectivă poate fi uh, rezolvată la nivel european, dar la fel de bine și uh, în, la nivelul statului național. Dacă v-am amintit de aceste elemente prealabile, vă voi cita. Ați spus că trebuie să creăm o dinamică pozitivă. Acest lucru este indispensabil și ar spune chiar necesar. De fapt, chiar dacă agenda în ceea ce privește justiția și afacerile interne este una recentă, suntem uh, frapați de numărul extrem de mare de agenții active în acest domeniu politic. În următoarele ore veți uh, examina activitatea a trei asemenea agenții, Frontex, Europol și Eurojust. Nu uitați că există cel puțin încă trei alte agenții care activează în acest moment. Agenția Europeană a Drepturilor Fundamentale, uh, Colegiul European SEPOL pentru formare poli- polițienească și uh, Observatorul European, European pentru toxicomanie. Mai există și proiecte a, pentru două noi agenții pe termen scurt sau mediu, Biroul European al Azilului, care uh, va, își va începe activitatea la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor și dacă Parlamentul va decide în, așa, în acest sens viitoarea Agenție pentru Dezvoltarea și Gestionarea Marilor Sisteme Informatice. Aceste agenții vor fi așadar în curând 8. Nu aș spune că sunt prea multe. Însă revin la ceea ce am spus, domeniul justiției și afacerilor interne este un domeniu în care cooperarea operațională între statele membre și după cum spunea domnul Kugelberg foarte clar, această cooperare are o parte extrem de importantă în dezvoltarea politicilor comune. De aceea este logic și normal, dacă toate condițiile juridice și legale sunt uh, îndeplinite, să se facă apel la aceste agenții care au, dețin experiența de a organiza cooperarea operațională. Dinamica pozitivă pe care, de care ați vorbit, domnule președinte, este necesară și este posibilă. Aș cita ca exemplu un alt lucru despre care veți discuta mâine, și anume cooperarea în domeniul Schengen. Aici m-aș referi la o perspectivă de timp mai îndelungat. Până la intrarea în vigoare a tratatului de la Amsterdam, cooperarea Schengen era una de natură interguvernamentală. Unii au spus că acesta fusese laboratorul viitoarei colaborări în Uniunea Europeană. Însă, colaborarea se decurgea în afara instituțiilor europene. Parlamentul European și-a exprimat avizul de mai multe ori prin rezoluții din proprie inițiativă în legătură cu Schengen. Tonul acestor rezoluții a fost unul foarte clar. Era vorba de uh, o respingere și o critică a acestui mod de funcționare. Tratatul de la Amsterdam a intrat în vigoare și acum, mai recent, a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona ceea ce vedem este că temele care au fost com- comunitarizate în tratatul de la Amsterdam și care țin de achiul de dezvoltare Schengen sunt acum complet în, sub controlul Parlamentului European. Cadrul juridic complet a fost decis și stabilit în domeniul codeciziei. Fie că este vorba de codul comun în legătură cu traversarea frontierelor externe sau codul comun în legătură cu acordarea de vize. CIS 2 sau baza juridică în legătură cu vis și aș putea să citesc și altele. Toate aceste instrumente juridice moștenite din legislația Schengen au fost co-decise de către Parlamentul European împreună cu Consiliul. Este o dinamică pozitivă și posibilă. Deja s-au făcut foarte multe și mai sunt posibile multe în cadrul instrumentelor juridice disponibile astăzi. Parlamentul este colegiuitor. De exemplu, în legătură cu reforma agenției Frontex, ați decis temeiul juridic al Frontex, ați decis crearea de echipe de uh, intervenție rapidă, așa numitele RABITS, și va trebui să decideți Uh, împreună cu raportorul dumneavoastră, domnul Busutil. Parlamentul European dispune astăzi de o influență majoră în ceea ce privește funcționarea agențiilor respective. Dumneavoastră sunteți și autoritatea bugetară. Toate agențiile funcționează aproape exclusiv prin finanțare de la bugetul comunitar. Agențiile nu au venituri proprii, și dumneavoastră aveți capacitatea majoră de a influența activitatea agențiilor în acest sens. Mai mult, temeiurile juridice ale agențiilor prevăd obligații de raportare. Probabil Europol, articolul 47, dacă nu mă înșel, uh, temeiul juridic formulează foarte clar acest lucru, însă se regăsesc uh, asemenea mențiuni și în alte texte în uh, care înființează agenții. Și Parlamentul European și Parlamentele Naționale pot să invite, oricând doresc, directorii executivi ai acestor agenții să vă prezinte rezultatele uh, lor și nu cred că mulți ar putea să refuze o asemenea invitație din partea unei comisii parlamentare la nivelul Parlamentului European sau unui Parlament național. Însă, probabil că veți discuta acest lucru în continuare. Domnul Kuckelberg a vorbit și despre comunicarea care va fi prezentată de către Comisie în noiembrie în legătură cu aspectele operaționale ale strategiei de securitate internă. este clar că Comisia intenționează să propună proceduri de dezvoltare, de decizie și de a punere în aplicare a strategiei de securitate internă, care rezervă un rol extrem de important Parlamentului European și care permit Parlamentului European să fie asociat în timpul deciziilor în legătură cu discutarea priorităților și evaluarea deciziilor. Așadar, este important ca Parlamentul European să fie prezent, să se exprime și astfel poate să influențeze stabilirea politicilor operaționale ale agențiilor. Domnule președinte, ați menționat preocuparea Parlamentului European în legătură cu controlul democratic asupra Europol, Lucru despre care veți mai discuta astăzi. Doamna Malmström deja s-a explicat în acest sens. Reformarea cadrului juridic Europol înseamnă că uh, tocmai am uh, adoptat un nou temei juridic la sfârșitul anului trecut. Este vorba de o operațiune pe termen lung și care va trece printr-o evaluare a pactului de intrare în vigoare a noi decizia Consiliului. Cu toate acestea, este clar că uh, avem nevoie de un control democratic. Com- Comisia pregătește o comunicare în acest sens care va trebui să țină cont de caracterul specific al Europol astăzi. Nu este un serviciu polițienesc, nu există activități operaționale, și vă reamintesc faptul că Europol, activitatea Europol este bazată pe o cooperare strânsă cu mm, Serviciul de Poliție Națională. Este vorba așadar și de un control democratic național pe lângă controlul democratic european. Iată așadar, doamnelor și domnilor, câteva uh, gânduri în legătură cu uh, activitatea dumneavoastră Vom asculta ceea ce veți discuta în timpul acestor ore de lucru, în special atunci când căutați o mai bună coordonare între ceea ce se face la nivel european și la nivel național. Trebuie ca parlamentele naționale să primească la momentul oportun informația de care au nevoie. Aceasta ar putea să fie o concluzie pe care să o tragem în urma acestor uh, discuții de astăzi. Vă mulțumesc, domnule de Preaur. Uh, acum ave, vom avea un seminar de, seminar de două zile și în acest sens trebuie să avem grijă să res, respectăm orarul. Avem două sesiuni de lucru în această dupămasă. Prima legată de Frontex, cea de-a doua care este legată de Europol. Eu vă sugerez să trecem imediat la prima sesiune de, lucră, de lucru, după care vom putea avea discuții libere și să ascultăm uh, contribuții din partea reprezentanților parlamentelor statelor membre care sunt prezenți. Și, bineînțeles, din partea Comisiei Libe a Parlamentului European. Îl invit acum pe domnul Ilka Latienen, directorul agenției Frontex. Busutil, who is the... Și pe domnul Simon Busutil, raportor în legătură cu revizuirea mandatului Frontex. Și de asemenea pe domnul Andrei Hunco, membru al Bundestagului German. Așadar, vom deschide această primă sesiune de lucru cu privire la agenția Frontex și primul care va lua cuvântul va fi domnul Ilka Laitinen, directorul, agenții, directorul agenției Frontex. Bine ați venit, aveți cuvântul. Mr. Chairman, I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc Parlamentului European și Comisiei Libe pentru că m-au invitat și apreciez foarte mult prezența reprezentanților parlamentelor naționale la această sesiune pe care o considerăm deosebit de importantă. Situația la frontierele externe nu are niciodată un caracter static Deși în acest an, până acum, am văzut o scădere netă a, a volumului de migrație ilegală, vorbesc de aproximativ 20% mai puțin față de anul trecut, însă a crescut concentrarea pe traseele utilizate de călăuzele, de acești infractori care sunt călăuze și rutele acestea sunt în continuă transformare. Grupurile infracționale aveau anumite rute bine alese, dar acum activitatea foarte clar s-a concentrat doar la frontiera terestră între Turcia și Grecia. După primele șase luni ale anului în curs, aceste trasee uh, au reprezentat mai, mai mult de 80% din toate intrările detectate ilegale în Uniunea Europeană. În conformitate cu analiza de risc a Frontex, Turcia este acum țara uh, de tranzit stabilită pentru migranți legali care se îndreaptă spre Europa, cu o tendință în creștere ca uh, migranții ilegali să zboare până la Istanbul și de acolo să se îndrepte spre frontieră una din cele mai interesante modificări uh, la frontiera greco-turcă a fost uh, trecerea de la mare la uh, uscat. Uh, operațiunea comună Poseidon din 2010 uh, ne-am, s-a concentrat asupra frontierelor maritime, dar acum cea mai mare uh, presiune se face simțită pe uscat. 73% în timpul primelor șase luni ale anului 2010. În alte părți, situația e mult mai puțin dramatică decât în uh, ultimii ani. Pe vremuri, exista o rută favorită, deși periculoasă, din Africa de Vest, din Senegal și Mauritania către prin insulele Canare. A fost, a, această rută a fost acum aproape complet închisă prin intermediul operațiunii HERA, uh, prima operațiune comună a Frontex, una care încă este în vigoare, încă funcționează. La fel, operațiunile comune Minerva, Indalo și Hermes continuă să limiteze uh, fluxurile migrației ilegale Uh, pe rutele Mediteranei de vest și centrale. Și desigur Poseidon, pe care deja am menționat-o, a închis uh, multe din rutele de pe frontiera maritimă între Grecia și Turcia, acum principala provocare reprezentând o frontiera uh, terestră. În ce privește celelalte frontiere, frontiera de est cu Ucraina și Belarus rămâne în general stabilă pe când situația la frontiera dintre Ungaria și Serbia este, de fapt, o continuare a evenimentelor din uh, sudul Greciei. Acești migranți se deplasează spre nord, spre țările lor de destinație și, în mod normal, ei tranzitează teritoriul fostei Republicii Iugoslavia Macedonia și teritoriul Serbiei uh, pentru a reintra pe teritoriul Uniunii Europene la uh, frontiera maghiară. Asta e una din situațiile care probabil că se vor schimba cu posibilă aderare a României și a Bulgariei în uh, zona Schengen. Și această redefinire a frontierelor externe nu numai că va dubla lungimea frontierei terestre cu Turcia, prin asta îndepărtând puțină presiune de pe umerii Greciei, dar va crea de asemenea un uh, pasaj clar uh, în cadrul Uniunii Europene după ce s-au trecut frontierele externe. Deja s-a registrat o sporire a activității la frontiera uh, Bulgariei, deși e prea devreme ca să afirmăm că acest lucru reprezintă deja o tendință. Domnule președinte, după cum am spus deja la începutul prezentării mele, situația la frontiere nu are niciodată un caracter static. E nevoie întotdeauna de informații la zi, de o strategie integrată și de o abordare flexibilă. Toate acestea în cadrul Uh, sistemului de gestionare integrat al frontierelor. Pentru că uh, conținutul acestui sistem a fost îmbogățit uh, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Nu există frontiere între primul și cel de-al treilea pilon, sau nu mai există frontiere între aceste structuri. Putem spune că, în sfârșit, acest sistem a devenit o, o parte integrantă a strategiei de securitate internă a UE, cel puțin la nivel politic. acum lipsește să eradicăm frontierele între piloni în mințile noastre, pentru că securitatea la frontieră implică mai mult decât un singur serviciu și fiecare serviciu este implicat în mai mult decât controlarea fluxului de pasageri la punctele de trecere ale frontierei. Cooperarea între agenții este un concept cheie în această privință și implică vame și poliția, serviciile de imigrație și sociale. Toate acestea trebuie să colucreze. Ca urmare a acestei abordări și gândindu-ne la faptul că există o nouă situație legală, pot declara că un control de frontieră se poate produce în, în orice regiune în care fluxurile sunt controlate. Se poate produce la punctul consular într-o țară terță unde sunt emise vize, la un aeroport dintr-o țară de tranzit sau pe teritoriul unui stat membru UE. Câteodată acest lucru va duce la detectarea și investigarea unei infracțiuni transfrontaliere, unde din nou diferitele autorități implicate trebuie să conlucreze ori, ă, integrare verticală și orizontală. Pentru asta se luptă Frontex în fiecare zi. Scopul final este de a dispune de autorități naționale și de statele membre împreună, lucrând împreună în interesul securității europene, punând datele în comun, consolidând uh, operațiunile uh, de zi cu zi și dezvoltând cele mai bune practici. Tratatul de la Lisabona și programul de la Stockholm au făcut o altă, au adus o altă schimbare majoră drepturile fundamentale și demnitatea umană au fost pe drept cuvânt puse în prim planul priorităților Uniunii Europene. Și aici provocarea, într-un cuvânt, este echilibru, găsirea echilibrului pentru că mai mulți oameni decât niciodată ca până acum se bucură de o mai mare mobilitate. Noi ne confruntăm cu provocarea de a face frontierele europene destul de permeabile pentru marea majoritate a cetățenilor, a călătorilor de bună credință, ca aceștia să se poate bucura uh, de libertățile ce li se cuvin, dar în același timp să asigurăm uh, să le asigurăm securitatea pe care o merită. Uh, să stăvilim infracționalitatea transfrontalieră și să prevenim migrarea ilegală și traficul de ființe umane. Dar pentru asta avem nevoie nu doar de oameni bine pregătiți și de resurse, ci și de sistemele și uh, structurile care trebuie să gestioneze aceste resurse la potențialul lor maxim. Dacă e să intrăm în detalii, în legătură cu ce aș vrea eu să fie regle, regulamentul revizuit Frontex, pot să mă refer la un număr specific de puncte. În, în primul rând, prelucrarea datelor uh, personale și protecția acestora. Uh, pentru a combate amenințările la adresa valorilor noastre, cum ar fi traficul ființelor umane, mai ales vânzarea și transportul de oameni, cele mai, uh, cel mai adesea minori, pentru exploatare sexuală, sclavie economică sau vânzarea de organe și așa mai departe, uh, trebuie, e nevoie să dispunem de uh, uh, abilitatea, de capacitatea de a veni cu nume concrete. Noi nu dorim să stocăm datele personale sau să utilizăm datele uh, creditorilor de bună credință pentru controle de frontiere de rutină. Toate informațiile le folosim pentru o, operațiuni mai bine țintite la frontieră. Uh, 40.000 de uh, 400.000 de mii de vame și garde de frontieră pot aduce o valoare adăugată deosebită pentru a combate criminalitatea la frontierele externe. De asemenea, suntem implicați în detectarea rețelelor de, infrac- de infractori internaționale care sunt responsabile pentru criminalitatea organizată transfrontalieră și în identificarea acelor uh, care au mai mult de, de suferit uh, în urma acestor infracțiuni. Deci o situație în care un ofițer de la punctul de frontieră dispune de un uh, cazier penal a celor suspecți de crime organizate și poate transmite acestor detalii Euro, Europol. Pentru că dacă nu poate face acest lucru, atunci sistemul nu poate funcționa cum se cuvine. În loc de a se comunica agențiilor la, la nivel european, unde ar trebui să-și aibă locul, aceste informații, din păcate, rămân la nivel local, unde sunt aproape inutilizabile. Și o astfel, astfel, astfel de situație nu face decât să folosească interesele eh, crimei organizate, asta pe socoteala prevenției crimelor și a protecției victimelor. Nu putem avea o abordare generală inter, la nivel de interagenții pentru a combate infracțiunile dacă mâinile ne sunt legate la nivel de frontiere și dacă uh, informații valoroase rămân uh, blocate la nivel local. Domnule președinte, o a doua considerație cheie o reprezintă punerea la dispoziție a echipamentului adecvat. Conform regulamentului actual, statele membre pun la dispoziție echipamentul tehnic către Frontex pe bază voluntară. Dar de asemenea și pe bază discreționară, deci când doresc ele. Asta și cum doresc ele. În interesul unei planificări eficiente și a unui management operațional avem nevoie de garanții mai puternice că resursele corespunzătoare ne vor putea fi uh, puse la dispoziție la momentul oportun. Și salutăm propunerea Comisiei de a înființa un, o grupare a, de echipament tehnic cu un caracter mai obligatoriu a, uh, din, pentru statele membre. Aș dori să dispun de o încă și mai mare a, uh, certitudine pentru echiparea Frontex fie pe bază singulară, fie pe bază de coproprietate. Această, acest plus de flexibilitate și autonomie ne-ar spori capacitatea de a gestiona eficient resursele și de a reacționa în timp rapid și de a fi mai adaptabil la situația care este în continuă schimbare la fața locului. Cele mai valoroase resurse nu sunt însă doar cele tehnice. Cele mai bune informații, planificarea și resursele sunt fără nicio valoare dacă nu există și oamenii potriviți. Și aici își pot aduce statele membre o contribuție valoroasă. Deci uh, paznici de frontier, vame și așa mai departe. Aici din nou am dorit să vedem o consolidare a capacității. Uh, ofițerii detașați uh, ar, ne-ar uh, consolida capacitatea și ar crea o mai mare coeziune și coerență, nu doar pentru operațiunile Frontex, ci și doar pentru cooperarea între agenții și pentru integrarea între autoritățile naționale și uh, cele europene. Și aici, cuvintele esențiale sunt autonomie și flexibilitate. Și, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, avem problema Uh, conducerii comune pentru ca Frontex să treacă de la situația de coordonator la cea de conducător comun împreună cu statul membru gazdă uh, pentru o anumită operație, ar însemna să aducem împreună ce are mai bună Europa în beneficiu întregii Europe. Aceast, acest plus de solidaritate și un sens de responsabilitate comună depășește uh, materiile legate de rapiditatea operațională, ci este o componentă vitală a misiunii Frontex de a crea un sens uh, de interes comun, de responsabilitate comună și de uh, încredere comună care stă la baza valorii reale a operațiunilor comune. În rezumat, domnule președinte, dreptul de a transmite datele personale a celor care sunt identificați ca fiind uh, potențiale amenințări la securitatea Europei și la vulner, uh, bunăstarea celor mai vulnerabili este un lucru indispensabil. Capacitatea de a coopera cu alte agenții din acest domeniu este imperios necesară pentru a atinge scopurile programului de la Stockholm. Coproprietatea, uh, gestionarea în comun, conducerea în comun și cooperarea. Și mesajul este unul clar. Provocările care ne stau în față pot fi realizate și obstacolele pot fi depășite, dar nu putem face acest lucru singur, ci trebuie să lucrăm totdeauna împreună. Mulțumesc! Mulțumesc! Și sugerez să trecem acum la... să dăm cuvântul raportorului nostru pentru mandatul Frontex, domnul Simon Busutil, membru al Comisiei Libes din Parlamentul European. De asemenea, sugerez ca pentru a respecta timpul avut la dispoziție și fără întârziere, să încercăm ca fiecare intervenție să nu depășească 10 minute. Ca să putem avea și o discuție mai apoi. Mulțumesc. Și acum, domnule Busutil, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, colegi de la Parlamentul European, stimați colegi de la Parlamentele Naționale. Îmi face o plăcere deosebită să fiu aici și să am această ocazie de a purta o discuție cu colegii din Parlamentele Naționale. Momentul acestei ședințe a Comitetului Interparlamentar este momentul perfect, pentru că săptămâna trecută o delegație de cinci persoane din Parlamentul European a fost la Varșovia în vizită la domnul Leitinan și echipa Frontex și iată, astăzi purtăm discuția aceasta cu dumneavoastră. Eu sunt raportor pe acest dosar și vreau să vă spun că intenția noastră este să organizăm un prim schimb de vederi pe acest dosar săptămâna viitoare. Tocmai de aceea este foarte bine că avem acum întâlnirea aceasta. Eu aș formula șase întrebări care, la care sper că mă veți ajuta să răspund în timp util pentru a-mi putea întocmi raportul și amendele, amendamentele la care mă gândesc pentru acest dosar. Eu uh, voi încerca să răspund la o singură întrebare din cele șase, pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție și vă las pe dumneavoastră să răspundeți la celelalte. Prima întrebare, deci, pe care aș vrea să ne opunem este încotro se îndreaptă Frontex? Dar asta, sigur, este o întrebare foarte generală. Cred că ar trebui să, păstrăm, să purtăm o discuție politică. Să vedem ce am dori să se întâmple cu Frontex atunci când crește mare. Deja sunt 5 ani de la regulamentul de înființare a, a, a Frontex și putem să punem întrebarea încotro dorim să se îndrepte Frontex în viitor. Oare dorim să continue această cooperare nu foarte bine definită între noi atunci când vine vorba de protejarea granițelor externe sau dorim să facem un pas înainte spre integrarea uh, completă și crearea, înființarea eventuală a unei agenții europene de frontieră? O altă întrebare. În ce sectoare dorim o mai mare eficiență a Frontex? Din primii ani a reieșit clar că Frontex are o, o eficiență mare în anumite domenii și mai puțin uh, mare în alte domenii. Întrebarea este, în contextul acestui nou proces legislativ, în ce domenii putem spori eficiența Frontex? Poate în cazul operațiunilor comune, în cazul operațiunilor de repatriere sau de cooperare internațională cu țări terțe? efficiency from the agency. The third question I'd like us to... A treia întrebare pe care aș vrea să o formulăm se leagă de folosirea în comun a echipelor de pază la frontieră. Știm că Frontex a făcut foarte multe în sensul că a ajutat uh, instituțiile care asigură pază la frontieră să urmeze o programe comune de formare și să colaboreze mai strâns. Acesta este un lucru nou și el s-a întâmplat mulțumită Frontex în ultimii ani. Vedem că Frontex are acum o echipă de intervenții de urgență numită RABIDS. Nu e un acronim foarte fericit, dar asta e. Avem și echipe speciale de sprijin care participă la operațiuni comune. Ce dorim să facem cu acestea? Vrem să continuăm, să prelungim mandatul acestor echipe și în ce măsură dorim să aducem împreună echipele de pază la frontieră la nivel european? A patra întrebare se referă tot la resursele folosite în comun, dar aici aș vrea să mă refer la acele aspecte tehnice despre care vorbea domnul Naitinen. Și întrebarea este cum ne putem asigura că toate statele membre își fac datoria în ceea ce privește asigurarea de echipamente tehnice pentru a sprijini Frontex în operațiunile sale. Știm că până acum nu toate statele membre au contribuit suficient. Cum putem să le convingem să participe mai mult? Și cum putem să asigurăm funcționarea principiului solidarității în practică. A cincea întrebare se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal. Și întrebarea este, Frontex ar trebui să poată prelucra date cu caracter personal pentru a-și desfășura activitatea în mod mai eficient, mai ales când vine vorba de combaterea infracționalității transfrontaliere și migrației ilegale. Și, în fine, cum putem crește gradul de responsabilitate al Frontex față de noi, cei de la Parlamentul European, și față de dumneavoastră, cei din Parlamentele Naționale? Îmi mai rămân 4 minute și jumătate și aș vrea să încerc să dau un răspuns acestei ultime întrebări referitoare la responsabilitatea democratică. Eu aș împărți acest subiect în două. În primul rând, trebuie să ne gândim la responsabilitatea în timpul procesului legislativ. În momentul de față ne găsim pe parcursul unui proces legislativ în interiorul său, pentru că tocmai se modifică regulamentul de înființare a Frontex. Și dumneavoastră, din Parlamentele Naționale, aveți un rol clar. Ați avut posibilitatea să vă exprimați punctele de vedere. După ce a expirat termenul de 8 săptămâni, șase parlamente, șase camere din Parlamentele Naționale uh, adoptaseră deja un aviz, câte un aviz, și singurul uh, aviz uh, a fost un singur aviz din partea unei camere a Parlamentului polonez în care se spune că acest regulament nu respectă principiul subsidiarității. Comisia interparlamentară la care participăm astăzi este o altă, un alt mod de a crește gradul de răspundere uh, al acestei agenții. Și este foarte bine că îl avem alături de noi pe directorul executiv al Frontex și că domnia sa va răspunde la întrebări. Procesul legislativ al Parlamentului European reprezintă o altă modalitate concretă de a asigura o responsabilitate democratică pentru că noi propunem anumite amendamente pe baza informațiilor pe care le primim de la agenție. Și aș vrea să menționez un lucru care s-a întâmplat ceva mai devreme în acest an în Parlamentul European. Atunci, așa numitul ghid Frontex a fost propus Parlamentului prin intermediul procesului de comitologie. Asta însemna că, în calitate de instituție europeană, nu puteam decât să spunem, să acceptăm întregul ghid sau să-l refuzăm complet, fără să avem posibilitatea de a propune modificări. Această uh, dosar a ajuns la Curtea Europeană de Justiție pentru că, după părerea noastră, acest proces nu era corect mod normal ar fi trebuit să se folosească procesul de codecizie care ar fi crescut responsabilitatea democratică în acest dosar. Al doilea mod de a spori responsabilitatea democratică ar fi ca după ce se, ar urma după încheierea procesului legislativ. Și există aici mul- uh, și aici multe mecanisme pe care le putem folosi. De pildă, în fiecare an, Parlamentul European adoptă bugetul uh, Uniunii Europene. Aceasta reprezintă o ocazie importantă de a solicita, de a întreba uh, reprezentanții Frontex și reprezentanții altor agenții ce anume fac, ce activități desfășoară înainte de a le, de a le încredința bugetul pe anul viitor. Tot în fiecare an are loc procedura de descărcare bugetară, în cadrul căreia se verifică dacă resursele au fost corect folosite. Doamna Veronique Mathieu este de față, este raportor în ceea ce privește descărcarea bugetară și ne poate spune ce instrument important pentru a spori responsabilitatea democratică a acestor instituții reprezintă procedura de descărcare bugetară. Fiecare agenție își prezintă programul de lucru pentru anul care urmează. Iată încă o șansă de a discuta cu agențiile și de a le pune întrebări. În domeniul prelucrării de date, de pildă, există alte agenții și instituții ale Uniunii Europene, cum ar fi uh, uh, Agenția pentru Protecția Datelor, care ajută de asemenea la sporirea responsabilității. Pentru că nu mai am decât 10 secunde, voi încheia aici, spune vorbitorul. Și aș vrea să spun următorul lucru. Dacă doriți să-mi transmiteți informații sau puncte de vedere, puteți îmi găsiți adresa de e-mail pe site-ul Parlamentului European și aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră înainte de a redacta raportul săptămâna viitoare. Mulțumim, uh, domnule Buzutil, spune domnul președinte, și mulțumim pentru respectarea celor 10 minute. Urmează acum domnul Hunco, reprezentant al Bundestagului german. Äh, ich freue mich sehr, dass ich hier in dieser wichtigen Debatte Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să pot participa la această dezbatere și aș vrea să spun câteva lucruri despre Frontex. Încă de la înființarea sa în 2004, Frontex a primit foarte multe critici în contextul tragediei umane care are loc la granițele externe ale Uniunii Europene. Peste 10.000 de persoane au, și-au pierdut viața în ultimii 10 ani. Au fost incidente și la Bruxelles. Săptămâna trecută s-au organizat proteste împotriva Frontex. Aș vrea să subliniez, uh, să menționez câteva critici din partea organizațiilor de, mm, ce militează pentru drepturile omului. Frontex a fost criticată de aceste organizații în contextul deportării de refugiați în bazinul Mediteranei, spunând că mm, refugiații nu sunt protejați suficient. Există un aviz juridic din partea Centrului European pentru Drepturile omului și drepturi constituționale. Ce precizează obligația uh, asigurării de drepturi refugiaților, inclusiv pe mare, și faptul că aceștia au dreptul să solicite azil. Cred că ar trebui să ferim mai mult la aceste aspecte, să ne concentrăm mai mult pe ele. Cum putem uh, garanta securitatea granițelor și în același timp proteja drepturile omului. Ca membri ai Parlamentului European ar trebui să ne asigurăm că drepturile omului sunt protejate, că drepturile refugiaților sunt protejate de către toate organizațiile europene. Următorul lucru pe care vreau să-l spun este următorul. Având în vedere că drepturile omului nu sunt protejate suficient de către Frontex, planurile organizației acesteia sunt uh, îndoielnice din punct de vedere operațional, mai ales în ceea ce privește respectarea subsidiarității, așa cum s-a spus. Există parlamente naționale care sunt de aceeași părere și mă gândesc aici la raportul dat publicității din partea Parlamentului polonez. Stimați colegi, cred că trebuie să spunem stop aici. Pentru că Frontex încetul cu încetul se transformă într-un, într-o organizație supranațională ce controlează soarta refugiaților. Încrederea cetățenilor europeni va scădea din ce în ce mai mult în aceste condiții. Și din ce în ce mai mult există impresia că Uniunea Europeană împarte uh, lucrurile în tranșe foarte clare și împarte responsabilitățile și le separă o atitudine criticată, pentru că se, se, se vorbește despre lipsa democrației într-un asemenea proces. Se mai pune și întrebarea dacă există sufici, un grad suficient de monitorizare la nivelul Parlamentului European și al Parlamentelor Naționale. Trebuie să ne gândim foarte serios și să ne întrebăm dacă în contextul tratatului de Lisabona, Frontex, Europol și Eurojust uh, dacă și la Frontex ar trebui să îi se aplice examinarea directă din partea, controlul direct din partea parlamentelor naționale, așa cum se aplică în cazul celorlalte organizații. Organismele de monitorizare ar trebui să contribuie la acest proces. Trebuie să se accelereze posibilitățile de control ale Parlamentelor Naționale și, având în vedere eșecul activităților Frontex de apărare a drepturilor omului, trebuie să ne întrebăm dacă activitățile viitoare ale Frontex merg în aceeași direcție ca eforturile Uniunii Europene. Există adevărate lagre în deșertul libian. Nu poate că ar trebui să regândim întreaga noastră politică și poate că ar trebui să regândim și rolul Frontex. Politica asta eu cred că deja a făcut suficiente victime nu trebuie să încercăm să limităm câmpul domeniului de, domeniul de aplicare al Frontex. Eu cred că e nevoie de o reformă în profunzime a întregii politici de imigrație în Europa. Pentru că dacă se limitează doar la uh, o activitate a unei agenții cum este cea a Frontex, înseamnă că noi încălcăm drepturile omului și criticile provenite din partea organizațiilor care apără drepturile omului trebuie luate în serios. Pe de o parte nu putem invoca faptul că noi suntem apărătorii drepturilor omului și apoi să instituim un regim care nu respectă nici măcar regulile minime de protecție a drepturilor omului. Frontex reprezintă un, un instrument de aplicare a unei politici greșite și eu zic că această politică nu este justificată. Vă reamintesc faptul că în ultimii ani, în ultimii patru ani, uh, bugetul Frontex a crescut de mai mult de 20 de ori. Eu cred că noi ar trebui să ne punem foarte clar problema controlului democratic al Frontex și eu cred că această întâlnire între Parlamentul European și Parlamentele Naționale este ocazia de a face acest lucru. Sigur, ă, las la dispoziția colegilor mei timpul pe care mai rămâne pentru discuție. Președintele, mulțumesc. Am văzut, iată, trei abordări diferite, nu doar în natură, cât și în conținut și de asemenea diferite și ca perspectivă politică. Am văzut prezentarea, prezentarea din partea Frontex, am văzut prezentarea din partea Parlamentului European, domnul Busutil, și am văzut prezentarea unui membru al Bundestagului german. Și acum începem discuțiile. Uh, iată, unii s-au scris deja la cuvânt. Sugerez, dacă se poate, să utilizați fiecare pentru intervenția dumneavoastră, adică să vorbiți cât mai succint pentru ca să poate lua cuvântul cât mai multe persoane. În primul rând, uh, Dau cuvântul domnului Andrew Galazewski, membru al Parlamentului polonez. An... Nu. Domnul Andrzej Galazewski. Vă rog, aveți cuvântul. Mister, you got the floor. Micro is, uh, is okay? Dziękuję bardzo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Busutil a pus o întrebare extrem de importantă. Unde se îndreaptă Frontex sau unde ar trebui să, în ce direcție ar trebui să se îndrepte Frontex? Aș dori să dau un răs, să încerc să dau un răspuns acestei întrebări, pentru că protejarea granițelor noastre, inclusiv granițele externe ale Uniunii Europene, nu ar trebui să fie doar sub uh, responsabilitatea statelor membre. Frontex ar trebui să fie o agenție auxiliară. Operațiunile Frontex nu trebuie să uh, ducă la faptul că statele membre să creadă că nu se protejează uh, granițele lor. Bineînțeles că există o diferențiere destul de uh, Uh, dificile între suveranitatea statelor membre și Frontex și operațiunilor, operațiunile sale. Însă nu am timpul, timp acum să discut în profunzime subiectul. Însă i-aș spune domnului Busutil că părerea mea este că ar trebui să știm foarte clar care este situația la granițele noastre externe, care este situația în momentul actual, cum se va schimba în viitor și dacă avem sau nu fonduri și suficient personal pentru a face față acestor sarcini, cu sau fără Frontex, cu Frontex ca o superagenție sau Frontex ca agenție suplimentară sau secundară. În același timp, eh, reprezentantul Comisiei Europene a spus că nu știe dacă vreun director executiv al vreunei agenții ar refuza să se prezinte în fața Parlamentului European. Și domnul Latinen a spus că trebuie să cooperăm, așa încât aș dori să vă invit în fața Parlamentului polonez. Tocmai se întâmplă că Parlamentul polonez este chiar vis-a-vis -vis de Frontex pe aceeași stradă. Deci, eh, sper că sub tratatul de la Lisabona ne putem apropia, vom putea să purtăm un dialog. Eh, ambele camerele Parlamentului polonez au fost destul, au avut o atitudine critică în legătură cu eh, schimbarea în natură, schimbările naturei, naturii operaționale a Frontex. Yes. Floor goes to Mr. Are cuvântul domnul Boșete, membru al Parlamentului Italian. Un salut alei. Mulțumesc, domnule președinte. Vă salut pe dumneavoastră și pe, tuturor, pe toți cei care participă la ședință și care ne-au făcut prezentări atât de interesante. Eu consider că problema Frontex are două fațete. Una este cea la care s-a referit uh, antevorbitorul meu din Polonia, și anume a lăsa întreagă puterea și capacitatea statelor membre în a combate imigrația ilegală. Cealaltă fațetă ar reprezenta o, o funcție de coordonare care să devină din ce în ce mai însemnată, mai importantă, pentru a conferi o direcție utilă și puternică acțiunii fiecărui stat membru. S-a vorbit aici de înființarea unei agenții pentru imigrație. Dar să fim atenți, să nu exagerăm, să nu dăm naștere unor noi și noi instituții. Eu cred că experiența Frontex este foarte pozitivă și foarte utilă. Și în ce privește problemele globale ale imigrației, eu aș spune că ar trebui să atribuim Frontex și uh, un rol important și pe viitor. Avem nevoie de indicații utile, dar avem nevoie și de mijloacele necesare pentru a reglementa situația imigrației ilegale și pentru a crea condițiile pentru o integrare corectă a imigranților. Dar, până la urmă, sunt două fețe ale aceleiași medalii. Trebuie să ne gândim însă că nu se pune doar problema debarcărilor sau, sau, sau ilegale. Nu, nu asta este problema cea mai gravă. Există și o serie de alte probleme de care oricum trebuie să ne ocupăm și eu cred că Frontex este cel care este cel mai indicat să facă acest lucru. Experiența recentă din Italia ne arată că încheierea acordului cu Libia, acord pe care l-am însoțit cu mijloacele necesare, inclusiv nave pentru patrularea maritimă, și acest, uh, acest acord cu Libia a redus cu 80% debarcările de imigranți clandestini în Italia. Totuși există, sigur, sau au apărut și probleme la care s-a referit colegul uh, din uh, Parlamentul German, mai ales în legătură cu posibilitatea celor care doresc să devină solicitanți de azil să poată încă de pe nave, încă în larg, să-și facă cunoscută poziția fără a fi respins imediat și apoi să trebuiască eventual să se adreseze autorităților libiene pentru a-și valorifica dreptul la azil cu toate problemele care s-ar naște de aici. Asta ar însemna să înțelegem că există situații care sunt legate între ele. Noi în Italia, de la 1 ianuarie 2010, și până acum au avut 50 de cazuri de uh, sinucideri de persoane aflate în detenție. Uh, avem o populație uh, în detenție care este compusă în peste 50% din cazuri din imigranți clandestini. Și recent am, discu- am discutat posibilitatea de a dispune de interpreți în procesele uh, din fața instanțelor, dar și necesitatea de a dispune de interpreți pe durata uh, executării pedepsei și a discutării situației persoanelor clandestine aflate în centrele de identificare. Astea sunt probleme care aparent nu au legătură între ele, dar dacă nu sunt rezolvate, atunci nu vom putea da dovadă de un, de un tratament uman al deținuților și nici de a fi serioși în identificarea imigranților ilegali și nici de a fi serioși în activitatea de a respinge pe imigranții ilegali și până la urmă de a uh, re, re, încerca să rezolvăm problemele pe care le cunoaștem, pe care încercăm să le rezolvăm în statele membre, dar care, fără o cooperare necesară, nu vor putea fi rezolvate. Astfel încât avem nevoie de o cooperare la nivel european. Uh, eu cred că Frontex poate juca acest rol, ținând cont și de situația unei țări cum este Italia, care are acest teritoriu de coastă pe care se fac debarcări ale acestor uh, imigranți ilegali și apoi imigranții nu se opresc în Italia, ci după cum știm uh, se răspândesc în întreaga Europa. Mulțumesc, președintele, mulțumesc domnule Bușeto. Sunt mai mult de 10 membri care doresc deja să ia cuvântul, deci vă rog cât mai pe scurt uh, interveniți. Două minute ar fi timpul ideal ca să putem să ne respectăm programul pentru al doilea, a doua parte a seminarului. Altfel nu reușim să respectăm timpul. Vreau, domnule Elzio, încercați să respectați uh, un maxim de două minute. Domnul Enciu, mă scuzați, de la Comisia Libe. Mulțumesc, domnule președinte, uh, stimați invitați, dragi colegi, în primul rând vreau să-mi exprim bucuria că în sfârșit avem o întâlnire interparlamentară legată și de acest subiect, de o mai bună definire a spațiului de ă, libertate, securitate și justiție, mai ales după noile atribuțiuni pe care atât noi cât și parlamentele europene le-au căpăt, parlamentele naționale le-au căpătat în urma tratatului de la Lisabona. Mă voi referi un pic legat de propunerea de modificare a regulamentului uh, cu privire la Frontex și aici uh, părerile am văzut că sunt destul de împărțite, dar uh, în opinia mea cel mai important este că trebuie menținută forma de cooperare între statele membre și Frontex și mai ales trebuie urmărit uh, o colaborare în luarea deciziilor de întocmire a planurilor operaționale pentru operațiuni comune la frontierele externe uh, din cauza faptului că la nivelul central Frontex cunoaște destul de bine, dar uh, totuși la nivelul statelor membre fiecare cunoaște mult mai bine problemele de la frontierele lor. Um, a existat și văd că există în continuare o mare dezbatere și probabil că va mai, se va mai purta în continuare cu privire la garantarea drepturilor fundamentale în timpul acțiunilor Frontex de prevenire și combatere a migrației ilegale și v a pune o întrebare care este opinia dumneavoastră cu privire la aceste multe nemulțumiri și acuzații care, care se aduc Frontex și credeți că ele sunt sau nu îndreptățite. Și pentru că totuși sunt un reprezentant al României, o să am o expunere și cu privire la România, ținând cont mai ales de importanța strategică pe care o are România în securizarea granițelor externe ale Uniunii Europene, datorită faptului că deține o treime din frontiera externă a Uniunii Europene Cunosc faptul că dumneavoastră ați vizitat de curând țara noastră pentru a constata la fața locului progresele care s-au înregistrat pe linia securizării. Și din informațiile care dețin, le dețin rezultă că rezultatele vizitei sunt în concordanță cu cerințele Frontex. Considerați că România este pregătită să preia controlul granițelor externe ale Uniunii Europene, a atins standardele europene pentru contracararea eficientă a migrației ilegale și a criminalității organizate transnaționale? Vă mulțumesc. Thank you. Mr. Dimitris Caridis. Mulțumesc, domnul Dimitris Caridis, membru al Parlamentului Grec. Două minute. Καλωσορίζω και εγώ εκ του Ελληνικού Κοινοβουλίου μαζί με το... Mulțumesc. Vor, voi vorbi acum în numele Parlamentului grec împreună cu colegul Țavara și vreau să spun că apreciez faptul că putem să ne întâlnim astăzi. Grecia e o țară care în această perioadă, dar și în trecut, a trăit în mod dramatic experiența imigrației clandestine avem, uh, aveți deja câteva date în acest sens. În cadrul frontierelor noastre terestre sunt multe cazuri de imigrație clandestină și aceste cazuri au crescut exponențial. Același lucru se întâmpla în trecut pentru frontierele noastre maritime. Așadar, trebuie să încercăm să înțelegem dacă în Uniunea Europeană uh, trebuie să creeze un organism, o agenție eficientă pentru protecția frontierelor externe. Pentru noi acesta ar fi un aspect fundamental. În cadrul ultimului raport al Serviciului de Evaluare au fost constatate multe lacune în ce privește activitatea de formare a personalului de specialitate, lacune în coordonare, în coordonarea activităților și așa mai departe. Noi dorim eliminarea acestor lacune, dat fiindcă țara noastră are o situație deosebită, aceste fluxuri de imigrație clandestină creează foarte multe probleme în Grecia. E important și să vedem alte aspecte ale problemei, pentru că independent de eficiența Frontex, dacă aceste lacune nu vor fi eliminate, nu vom putea avea o reacție adecvată uh, la problema aceasta a imigrației clandestine. Sigur, pot intra mulți factori în joc uh, pentru imigrație. Uh, război, foamete, sărăcie. Sigur, noi înțelegem aceste lucruri, dar trebuie să avem și noi o acțiune eficientă, coordonată. O problemă cu care ne confruntăm e chestiunea turcă, pentru că trebuie să spun că până acum Turcia nu a prea respectat tratatele pe care le-a ratificat în ce privește activitatea de la frontierele maritime, dar și cea de la frontierele terestre. Aici trebuie să acționăm mai eficient, domnule președinte, la nivelul Uniunii Europene. Și apoi modificarea Dublin 2, acordurile de readmisie acestor imigranți clandestini. Și asta reprezintă o problemă gravă pentru că aceste persoane sosesc pe teritoriul european și uh, creează probleme sociale foarte grave. Mulțumesc, președintele, mulțumesc. Avem încă 10 membri uh, care au cerut cuvântul, deci închidem acum lista vorbitorilor și dăm cuvântul domnului Roberto Saravilla, membru al Parlamentului Spaniol. Dacă poate să respecte două minute, i-am fi recunoscători. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ne-ați invitat aici astăzi. În ceea ce privește domnul Laitinen și ceea ce a spus în legătură cu programul Insulele Canare. Ieri am primit 300 de migranți care au venit prin insulele Canare și Andalusia. Cunoaștem aceste probleme legate de imigrație și ca tare? am uh, dorit să ne coordonăm politicile și am susținut Frontex în activitatea sa la frontierele externe. Poate avem o opinie diferită de cea a domnului Hunco. Domnule Busutil, un cuvânt uh, în legătură cu direcția în care merge Frontex în domeniul subsidiarității. Este important să spunem că am învățat din crearea unei agenții pentru care a fost înființată pentru a gestiona sisteme majore de informații. Am trimis un document, am trimis un document comisiei spunând că nu vedem o problemă cu agenția respectivă, însă vedem o problemă cu proporționalitatea, în special în domeniul unei în timp, pe timp de criză. Nu acum este momentul în care să creăm noi agenții. Avem nevoie doar de o coordonare mai bună și o agenție va crea doar mai mult de lucru. Credem că o agenție deja existentă ar putea răspunde de sistemul IT, ar putea să uh, înregistrăm Uh, economii și să rămânem uh, în interiorul principiului proporționalității. Am dorit să extindem agenția Frontex, să o consolidăm și să susținem proporționalitatea și simplificarea, principii care ar trebui să se respecte uh, în orice caz. Aș dori să știu care este reacția dumneavoastră în legătură cu această propunere a Parlamentului Spaniol. Două minute, doamnă Matiu. Spre deosebire de vorbitorul din Germania, frontiera externă a Uniunii Europene privește toate statele membre, pentru că imigranții ajung în interiorul Uniunii. Domnul, deci, agenția Frontex este una foarte utilă. Și toate statele membre răspund de imigrație. În, în, ca și raportoare în Comisia de Control Bugetar în legătură cu agențiile, deja v-am auzit în 26 ianuarie. Mi-a spus că ați primit un buget care a crescut foarte mult, însă că nu vi se dau mijloacele juridice de reglementare de a folosi aceste fonduri acum că Comisia modifică regulamentul Frontex, veți putea să cheltuiți acest, acești bani, ceea ce este foarte bine pentru că este bine ca frontierele externe să fie mai bine supravegheate. Gestionarea fluxurilor migratorii nu ține cont doar de uh, drepturile omului, însă există și rețele criminale, mafiote, și de aceea contăm pe dumneavoastră, domnule director, să le supravegheați în mod corect uh, cu bugetul pe care vi l-am acordat de la Parlamentul European. Și îi, uh, îl încurajez pe colegul Busutil la redactarea raportului. Mulțumesc, domnul Constantinos Tsavaris din Parlamentul Grec. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte și uh, eu mă grăbesc să salut organizarea acestei discuții pentru că temele abordate aici sunt de o importanță fundamentală. Eu consider că dacă acceptăm că obiectivul fundamental al Uniunii ar fi crearea acestui spațiu unic de uh, libertate, justiție și siguranță, atunci tot atât de important de importantă este acțiunea de a defini limitele spațiului de care vorbim. Eu deci nu putem vorbi de un astfel de spațiu unic dacă nu îi definim limitele și dacă nu le protejăm aceste limite care sigur sunt reprezentate de frontierele spațiului nostru. Așadar, Eu cred că cine nu este de acord cu acest punct de vedere se împotrivește cumva logicii ideii acestui spațiu de uh, securitate, libertate și justiție pentru că trebuie respectate drepturile fundamentale ale cetățenilor, sigur că da, dar trebuie și protejate frontierele, inclusiv uh, frontierele grecești. Sigur că e vorba aici de drepturi umane fundamentale care sunt amenințate de către fluxurile de imigranți clandestini, pentru că în statele membre, de exemplu în țara mea, Grecia, crește și infracționalitatea, crește nesiguranța cetățenilor. Astfel încât Eu cred că vocile care solicită eliminarea Frontex sunt contrare principiului de unitate al Uniunii Europene. Eu cred că această agenție ar trebui să beneficieze de competențe sporite. Sigur, cu recunoașterea drepturilor legate de protejarea spațiului de justiție, libertate și securitate. Uh, Trebuie ca Frontex să aibă la dispoziție toate mijloacele și instrumentele necesare pentru a proteja uh, eficient uh, frontierele. Mulțumesc! Și grație. mai înapte, dar vă rog să respectați două minute. Da, mulțumesc. Telegrafic, pentru că nu am mult timp la dispoziție. Imigrația continuă să reprezinte o problemă europeană, dar este o problemă complexă. Aici nu avem acum timp să examinăm cum ar trebui să o facem mare după cele spuse de colegul grec, uh, lucrurile. Dar eu spun că și frontiera italiană este o frontieră europeană. Asta impune Europei să se doteze de o politică europeană clară în domeniul imigrației. Și în cadrul acestei politici, eu cred că Frontex trebuie să fie și să rămână un instrument în slujba întregii Europe, un instrument dedicat cunoașterii, coordonării, susținerii acțiunii fiecărui stat membru. Răspunderea politică a acțiunilor Frontex însă pentru că acțiunile Frontex trebuie să-și găsească un spațiu și la nivel politic și trebuie să identificăm această responsabilitate, tocmai ca să evităm producerea acelor incidente grave uh, evocate de colegul din Germania când a vorbit de lagărele din Libia. Statele membre, cum este Italia, trebuie să fie foarte atente înainte de a semna acorduri, cum a fost cel semnat cu Libia, la adăpostul cărora apoi apar adevărate lagăre de concentrare să evităm să facem multe concesii care apoi sunt utilizate mm, inclusiv pentru a deschide focul asupra unor nave de pescuit uh, neînarmate din apele internaționale. Deci e clar, sigur, trebuie să avem o acțiune constructivă cu respectarea drepturilor omului, dar fiecare stat trebuie să respecte și principiile Constituției Europene. Dacă dorim să fim un far al civilizației, și nu un loc în care drepturile persoanelor nu sunt respectate. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Și acum, doamna Romero Lopez are cuvântul din partea Comisiei Libe a Parlamentului European. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vin din Spania și am fost deputat în Parlament atunci când în am susținut crearea Frontex în sudul Spaniei. Este logic să avem o agenție care să aducă plus valoare la ceea ce încearcă să facă Europa în insulele Canare sau uh, sudul Spaniei și alte zone nevralgice. La început, Frontex a fost văzută ca o agenție care avea să ne ajute să evităm decesele inutile aveam și imigranți legali, legal. Lo que no puede ser es que la agencia, la agencia Frontex, perdón presidente, pero no sé a qué obedece el ruido. Îmi cer scuze, îmi cer scuze, spune vorbitoarea. Agenția Frontex nu trebuie să devină o agenție uh, extrem de greoaie legată de Europol care să aibă un rol de un rol polițienesc. Acest rol a um, încălcat rolul real al Frontex. Este una să lupți împotriva traficanților de droguri și alta uh, să uh, gestionezi imigranții ilegali sau cei legali. Trebuie să faci o diferențiere între aceste domenii și noi putem ajuta pe cei care au nevoie de azil, care solicit, solicită azil și trebuie să-i tratăm în mod foarte uman pe cei care sunt imigranți ilegali. Trebuie să-i tratăm uman pentru că ei vin căutându-și un, un loc de muncă. Nu, uh, și altfel nu vom avea succes în lupta împotriva traficanților de persoane. Europol ar trebui să examineze mai bine informațiile legate de traficul de persoane. Ar trebui să uh, apelăm la datele din statele membre și să ne asigurăm că statele membre încearcă să controleze acest flux. Domnul Heinz Mauro din Bundestagul German. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vă mulțumesc pentru ocazia de astăzi în care putem discuta aceste probleme. Aș dori să mă refer la cele spuse de domnul Laitinen și la domnul Busutil și să le mulțumesc. Însă eu iau cuvântul pentru, datorită prezentării domnului Hunco și vorbesc în numele domnului Girens, un coleg din Bundestagul german. Poziția domnului Hunco este probabil poziția sa personală sau cea a partidului său și nu reprezintă poziția Parlamentului German. În ceea ce privește problema eh, din ce în ce mai presantă a celor care traversează ilegal frontierele și a criminalității organizate, organizate, este important să răspundem la aceste amenințări și un răspuns este o cooperare mai bună cu implicarea Frontex eu aș dori să ca Frontex să aibă ă, puteri sporite ca răspuns la evaluarea, evaluarea situației ă, în realitate. Mulțumesc, doamna Verjat, de la Comisia Libe. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc ă, colegului Hunco, împărtășesc punctul său de vedere Frontex se comportă ca un instrument de gestionare a frontierelor sau chiar un instrument de uh, închidere a frontierelor. Eu am fost împotriva tratatului de la Lisabona și mă voi lupta ca puținele evoluții pe care le asigură tratatul de la Lisabona să fie aplicate. Aș dori să se susțină aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului în următoarele săptămâni vom discuta două rapoarte în Parlamentul European, unul pe situația drepturilor omului din interiorul Uniunii și al doilea în legătură cu drepturile omului, omului în afara Uniunii. Eu sunt raportor din umbră pe aceste două rapoarte. Vom examina consecințele politicilor în legătură cu migrația ale Uniunii Europene, în special în cadrul politicii de vecinătate și nu împărtășesc opiniile uh, în legătură cu acordul cu Libia. Uh, aș susține un acord și cu uh, aceste dezacorduri nu, sunt, nu fac onoare Uniunii Europene. Nu este vorba să respectăm doar condițiile umanitare pentru bărbații, femeile și copiii care sunt trimiși înapoi. Trebuie să se aplice drepturile omului pe deplin. Trebuie să încercăm să încetăm să uh, considerăm imigranții ca delincvenți. Imigrația nu trebuie să fie văzută doar ca o problemă. Nu trebuie să uh, pretindem că suntem apărători ai drepturilor omului doar la nivelul vorbelor. Politica migratorie nu poate să fie văzută în afara politicii, celorlalte politici închiderea frontierelor și închidere în sine nu răspunde mizelor economice și sociale cărora trebuie să le facem față în contextul globalizării. Vă mulțumesc, domnul Tavares, din Comisia Libe. Obrigat, domnul președinte, eu serai brev, uma vez que já... Mulțumesc, domnule președinte, voi fi concis pentru că deja S-au spus uh, multe lucruri importante. Am două întrebări concrete. Prima se referă la problema umanitară a naufragiaților și a accidentelor care se întâmplă pe mare, toate aceste nave din, din Mediterană. De curând am primit uh, oaspeți și s-a făcut o evaluare pozitivă pentru în ceea ce privește condițiile de salvare a solicitanților de azil naufragiați sau care se găsesc pe mare. Aș vrea să întreb care sunt planurile Comisiei și Parlamentului din acest punct de vedere și trebuie să mai realizăm un lucru prin dialogul cu Parlamentele Naționale, să punem în aplicare aceste planuri referitoare la salvarea uh, naufragiaților sau a solicitanților de azil pe mare. Trebuie să asigurăm respectarea principiului nereturnării și să încercăm să rezolvăm probleme legate de migrație. Apoi, legat de Libia, așa cum s-a spus de mai multe ori, nu putem să uităm de problema nerespectării drepturilor omului în cazul solicitanților de azil. Trebuie să analizăm problema tratării refugiaților și dacă aceștia sunt, uh, suferă de rele tratamente, atunci se încalcă Convenția de la Geneva. Trebuie să luăm o decizie în acest sens și având în vedere ce s-a întâmplat de curând cu un vas de pescuit italian și conflictul dintre acesta și uh, marina italiană, este clar că trebuie să avem mare grijă în uh, întâlnirile cu Libia și președintele său. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun ceva pentru a contribui la această discuție. Monitorizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene este competența exclusivă a statelor membre, nu a Frontex. Și atunci, ce este Frontex? rol, are un rol de cooperare, coordonare, de analiză strategică și de politici comune în ceea ce privește repatrierea refugiaților. Este important să existe o legătură între instituțiile europene și parlamentele naționale. Frontex nu are competențe uh, în probleme administrative referitoare la repatrierea refugiaților. Aceste lucruri trebuie să fie clare. Uh, lui Simon și în contextul acestei discuții aș spune următoarele. În perioade de criză, în momente de criză, în momente în care se pun presiuni legate de fluxurile migratorii și întrebarea este dacă putem forța pe cineva să fie solidar dacă solidaritatea poate fi obligatorie în momente critice, în momentul în care apar presiuni migratorii. Cred că trebuie să găsim răspunsul la această întrebare și a doua observație ar fi adresată domnului Leitinen. Care este nivelul de angajament al măsurilor care s-au luat sau care au fost puse la dispoziția Frontex pentru a combate temporar criza nivelul este același peste tot? Domnul Alfano, două minute. Doamna Alfano, vă rog două minute, dacă puteți. Mulțumesc și sper că domnul director Leitner îmi va da un răspuns pentru că, din păcate, la anumite întrebări niciodată nu ni se răspunde. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre adevăratele hecatombe, de to- toate cazurile de decese din Mediterană și că patrularea la frontiere este încredințată unor state terțe adesea dictatoriale, cum ar fi Libia și ce vă gândiți, ce credeți despre lucrul la care s-a referit deja colegul Tavare și anume că Italia a dat mijloacele necesare Libiei pentru a efectua patrulări și acum mai puțin de 20 de zile Libia a deschis focul asupra unui vas de pescuit italian și nu doar pentru a intimida, ci pentru a ucide, pentru a răni oameni. Și au spus că, vai, am crezut că erau imigranți. Ce, vă, ce credeți de debarcarea din această dimineață de orele 4 și jumătatea de la Anzio, din Italia? Au debarcat 150 de imigranți Uh, unii s-au pierdut fără urmă, probabil sunt morți și trebuie spus că probabil că sigur traseele de imigrație sunt pe cale să se schimbe, lucru care trebuie luat în considerare. Și în ultimul rând eu îmi exprim aprecierea uh, față de cuvintele colegului din Parlamentul German, Runco, pentru că adesea trebuie să fim atenți, nu se poate confunda un control militar cu un control democratic din partea Uniunii Europene. Mulțumesc. Președintele. Mulțumesc, sigur, s-au spus multe, s-au pus multe întrebări, dar suntem puțin în întârziere deja, deci vă rog, în această ultimă rundă de răspunsuri, în finalul primei sesiuni, uh, să răspundeți cât mai succint posibil. În primul rând dau cuvântul domnului director Frontex, domnul Latina. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor celor care au participat la această discuție însuflețită. Din păcate nu pot răspunde la toate întrebările din cauza timpului limitat, însă voi încerca să mă concentrez pe punctele esențiale din punctul meu de vedere. În primul rând, nu trebuie să uităm că răspunderea controlului frontierelor rămâne la nivelul statelor membre. Frontex nu are competențe executive. Toate măsurile și toate deciziile sunt luate de autoritățile competente în ceea ce privește paza frontierelor din fiecare stat membru. Rolul nostru este să facem analize de risc și să coordonăm activitățile statelor membre la nivel european. Să finanțăm parțial aceste activități și să încercăm să promovăm uh, capacitatea uh, serviciilor de pază a frontierelor uh, naționale în sensul respectării legislației europene. În ceea ce privește drepturile fundamentale, aș vrea să vă reamintesc cine este factorul de decizie. Întotdeauna este uh, vorba de autoritățile naționale competente când vine vorba de admisia refugiaților sau de readmisia lor. Nu ține acest lucru de competențele Frontex. Dacă ne gândim la cooperarea operațională pe care o fac acum statele membre și cooperarea de la nivel european coordonată de Frontex, putem spune că există 11.000 de zile de operațiune pe an cu un buget de mai puțin 90 de milioane de euro. Agenția Frontex are 270 de angajați și uh, sunt uh, aproximativ desfășurați aproximativ 2000 de uh, ofițeri de frontieră, în timp ce statele membre dispun de 400 de mii de mm, vameși. De grăniceri, mă scuzați. Trebuie Domnul Buzutil vorbea despre programele de formare de la nivel european, acel, acea programă de bază întocmită împreună cu statele membre, dar și cu partenerii strategici, cum ar fi uh, Comisariatul 1 pentru Refugiați, care a contribuit la redactarea acestei programe transmisă statelor membre. Drepturile fundamentale uh, reprezintă un element esențial în uh, control modern la frontiere la nivel european. Trebuie să asigurăm programe de formare, să organizăm operațiuni comune și avem grijă să asigurăm formare propriului personal. De curând a avut loc o sesiune de formare foarte interesantă organizată de Agenția pentru Drepturi Fundamentale al Uniunii Europene și cooperarea continuă. Apoi, când vine vorba de statele terțe, partenerii noștri, întrebarea este dacă putem promova împreună cu acești parteneri drepturile fundamentale sau dacă ar fi mai bine, dacă ar fi mai bine să izolăm pe aceștia și să nu dăm curs acestor inițiative. În fine, legat de aceste tragedii pe mare, în primul rând, rolul unei paze de coastă sau paze la frontieră este, în primul rând, să salveze vieți. E o misiune grea și aproape toate aceste în cazul tuturor acestor evenimente, echipele de căutare și salvare au rolul primordial. Aș dori să subliniez încă o dată acest lucru. Legat de evaluarea capacităților statelor membre, nu este rolul Frontex acesta și nu facem declarații cu privire la competențele și capacitățile fiecărui stat membru. Pentru aceasta există instituții specializate în Uniunea Europeană și mecanisme specializate. După cum am spus în intervenția mea, combaterea infracționalității la frontierele externe este o șansă. Domnul Kokelberg vorbea despre mecanismul de coordonare și mă bucur că și colegul de la Europol, domnul Wainwright, este de față și va interveni în curând. Vorbim despre cooperarea de zi cu zi între Frontex și Europol. Se definește rolul fiecăreia și se separă clar cele două roluri. Din păcate, nu am posibilitatea de a răspunde fiecare întrebări, însă dacă doriți, vă pot transmite contribuțiile în scris. Mulțumim, domnule Leitinen. Ne bucurăm că înțelegeți uh, aceste, aceste constrângeri legate de timp. Au uh, existat uh, anumite comentarii, domnule Hunco, la intervenția dumneavoastră. Dacă doriți să reacționați scurt, cât mai scurt posibil, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu scurt. Mai devreme spuneam că m-am gândit la criticile venite din partea unor organizații de apărare a drepturilor omului. Există și un aviz juridic ce datează din 2007 din partea Pro Asylum și Amnesty International și observațiile acestea pot fi rezumate în următoarele cuvinte. Europa folosește metode ilegale de a îi respinge pe imigranți, iar Frontex nu ține cont de drepturile omului și de drepturile solicitanților de azil care ajung în statele Uniunii Europene. Cum putem răspunde la acest lucru, la aceste acuzații? Sigur că Frontex nu este responsabil de toate operațiunile desfășurate la frontierele externe ale Uniunii Europene, însă totuși criticile acestor um, agenții, acestor organizații care militează pentru drepturile omului merg în altă direcție. Vorbim despre credibilitatea Uniunii Europene pentru că problema drepturilor omului este o problemă esențială, un aspect cheie în Uniunea Europeană și uh, Criticile îndreptate în această direcție trebuie avute în vedere. Mulțumesc! Mulțumim, spune domnul președinte, ca ultima intervenție pentru această primă sesiune, domnul Buzuti. Mulțumesc. În primul rând, o reacție față de cele spuse domnul uh, Hunco, și anume că Frontex controlează refugiații. Nu este așa și cred că ar fi cazul ca deja să facem diferența între frontierele externe și competența în acest domeniu și competența pe probleme legate de azil. Se pregătește acum uh, o nouă agenție, uh, așa numitul Birou European de Sprijin pentru Azil. Acest birou va răspunde, într-adevăr, de refugiați în conformitate cu dreptul Uniunii Europene. Apoi, domnul Kalazovski a întrebat dacă avem fonduri suficiente pentru o supraagenție sau pentru o agenție auxiliară. Este o întrebare crucială. Unul dintre amendamentele propuse se referă tocmai la acordarea Frontex autorita- um, autoritatea de a își achiziționa propriile echipamente. Sigur că dacă se acordă această autoritate, atunci bugetul va, fi, va trebui adaptat în consecință. Apoi, legat de drepturile omului, este de înțeles faptul că multă lume este preocupată de această temă. Am fost la Varșovia săptămâna trecută cu delegația Parlamentului European și aceast, acest subiect a fost unul dintre cele mai importante discutate. S-au pus mai multe întrebări pe această temă și am primit toate răspunsurile dorite. Și după părerea mea, răspunsul cel mai important pe care l-am primit a fost următorul. Cei de la Frontex ne-au spus cât se poate de clar că nu acceptă în niciun caz abateri de la politicile în privința drepturilor omului. Dacă o singură persoană, uh, dacă se descoperă că o persoană a încălcat în orice fel dreptul omului, atunci ea nu va mai putea uh, să se asocieze Frontex. Și este firesc să fie așa, în Uniunea Europeană drepturile omului trebuie respectate. În al patrulea rând, Înființarea noii agenții menționate de domnul Soravia din Spania, domnia sa nu este de acord cu înființarea de noi agenții, este dreptul domniei sale, va trebui să transmit această întrebare domnului Carlos Coelho, colegul meu. Domnul Soravia a spus că această funcție ar trebui integrată în mandatul Frontex. Dacă am înțeles bine, s-ar putea ca această problemă să fie discutată mâine la secțiunea referitoare la Schengen. În al cincilea rând, mi-a plăcut foarte mult intervenția domnului Savaras din Grecia, în sensul că avem nevoie de instrumentele <laughs> necesare pentru a face acest sistem să funcționeze. Și este grăitor faptul că cineva din Grecia spune acest lucru. Grecia este țară care se confruntă cu mari dificultăți în ceea ce privește protecția frontierelor externe. Întrebarea pe care trebuie să o punem este foarte clară. Frontex ne asigură un plus de valoare la nivel european? Iar răspunsul meu este da. Frontex poate să asigure un plus de valoare. Și spun că poate, nu că o și face, pentru că, după părerea mea, s-ar putea descurca și mai bine. În al șaselea rând, domnule Diastamera, legat de competențe, aveți perfectă dreptate. Tratatul clarifică foarte clar faptul că protecția frontierelor externe este un drept național suveran. Însă, un dar foarte important aici, articolul 2i din regulamentul Frontex spune foarte clar că Frontex trebuie să aibă și însărcinarea de a ajuta statele membre în împrejurări ce presupun asistență tehnică și operațională sporită la frontierele externe. Deci, da, fiecare stat membru are drepturile sale suverane, însă în momentul în care o anumită țară se confruntă cu dificultăți, atunci celelalte trebuie să vină în jurul ei și să o ajute. Ceea ce ne duce la concluzia solidarității, așa cum bine spunea domnul Diaz de Mera. Într-adevăr, trebuie să mergem pe drumul solidarității, o solidaritate reală indiferent dacă e vorba de solidaritate voluntară sau obligatorie, asta e mai puțin important. Important este să funcționeze. Până acum n-a funcționat și trebuie să facem tot posibilul să schimbăm acest lucru. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Buzidil, mulțumim, domnule Hunco, mulțumim, domnule Leitinen, mulțumim tuturor celor care au intervenit. A fost o discuție foarte interesantă și avem toată încrederea că următoarea secțiune va fi cel puțin la fel de interesantă. Mulțumim, deci, primilor vorbitori și fără nicio pauză, ca să nu depășim uh, ora programată pentru finalizare, vă rog să nu uitați că vă rog să nu uitați cei din Parlamentele Naționale că suntem uh, obligați să terminăm la timp. Trecem deci la a doua secțiune și îi, îl invităm pe domnul Rob Wainwright, directorul Europol, domnul Agustin Diaz de Mera, membru al Comisiei Libe, și responsabil cu raportul referitor la Europol, și pe Lord Peter Bowness, președinte al Subcomisiei pentru Justiție și Instituții Europene din Camera Lorzilor a Regatului Unit. Thank you. Mulțumim tuturor pentru colaborare. Pentru că această a doua parte a programului nostru este una de foarte mare importanță și are legătură cu activitatea Europol. Și avem o oră la dispoziție. Deci vă rog primele discursuri ale celor trei invitați ai noștri să dureze, dacă se poate, mai puțin de 10 minute fiecare, ca să putem apoi să utilizăm acel principiu de un timp de vorbire de maximum două minute pentru uh, membrii care doresc să intervină. În primul rând, dau cuvântul domnului Rob Wainwright, directorul Europol. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, ai Parlamentelor Naționale, mulțumesc pentru că m-ați invitat la această întâlnire de astăzi. Am onoarea să deschid această sesiune importantă privitoare la activitatea Europol și ne concentrăm astăzi asupra modului în care putem îmbunătăți uh, răspunderea democratică a Europol. Au fost schimbări importante în ultimii ani și vor mai veni alte schimbări în următorii ani. Voi vorbi despre acest lucru imediat, dar uh, aș dori de asemenea să profit de ocazie pentru a vă prezenta puțin activitatea Europol ca să avem o dezbatere folositoare mai apoi. Deci Europol reprezintă agenția care pune în aplicare dreptul UE. Misiunea noastră este de a proteja cetățenii europeni, de a proteja drepturile omului, ajutând statele membre să combată amenințările legate de crima organizată și criminalitatea organizată și terorism. Și dezvoltăm această organizație într-un mod în care astăzi put, să putem da o, să putem avea o reacție uh, eficientă împotriva celor mai periculoși teroriști și infractori din Europa. Facem asta prin schimb, schimbul de informații penale între uh, agențiile uh, noastre cu care colaborăm, uh, avem angajați experți, analiști, și polițiști, circa 650 din toate agențiile de rețeau din Europa și sediul nostru dispune de un buget de aproximativ 85 de milioane de euro. Agențiile de aplicare a legii în Europa se bazează pe serviciile noastre operaționale, cele 27 de servicii, pentru a coordona aproximativ 40.000 de operații transfrontaliere în fiecare an îndreptate împotriva unor rețele periculoase de teroriști și criminali care operează în întreaga Europa. Uh, această, aceste activități au dus la demantelarea multor rețele, la arestarea a mii de infractori periculoși în anii recenți și uh, protecția a sute de victime, inclusiv copii care au căzut victima traficului de ființe umane și recuperarea de, a milioane de euro din, uh, de pe urma activităților uh, de luptă împotriva crimei organizate. Un exemplu a activității noastre, un caz recent, o operațiune la nivel internațional, infracțiuni uh, sexuale pe internet, unde au fost implicați copii. Noi am reușit să identificăm uh, Uh, mai mult de 220 de cazuri de astfel de infracțiuni, am făcut 115 arestări după o anchetă foarte complexă și au fost conduse anchete simultan în 19 țări pentru a pune capăt acestor infracțiuni oribile comise prin intermediul internetului. Acesta este un caz tipic, tipic al modului în care Europol acționează la nivel european, analizând date complexe pentru identificarea unor rețele infracționale complexe și aș utiliza uh, serviciile de platformă pentru a coordona activități simultane de arest, arestări și pentru a avea o activitate eficientă pe teren pentru a preveni uh, infracțiuni pe viitor. În acest context e important să remarcăm faptul că Europol nu are puteri coercitive deci noi trebuie să îmbunătățim cooperarea între statele membre și a dezvol- să dezvoltăm uh, capacitățile centrale polițienești europene, mai ales în ce privește faptul că noi operăm ca un nod informațional pentru un schimb de date pentru combaterea infracționalității și de asemenea uh, avem un serviciu tip platformă prin care agențiile de poliție din Europa să-și poată desfășura activitatea mai eficient. Sigur că activitatea noastră se leagă foarte strâns de suveranitatea națională și de protecția drepturilor fundamentale. De exemplu, Ministerul de Interne, uh, activitatea uh, aceasta este foarte sensibilă pentru cetățenii noștri, dar uh, mai presus de toate, noi trebuie să facem Europa mai sigură, protejând cetățenii noștri de terorism și de criminalitatea internațională. Asta înseamnă că trebuie să ne bucurăm de încrederea publicului. Asta e foarte important pentru noi. De aceea ne bucură orice activități menite să să ne sporească răspunderea democratică și transparența. Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a dus cu sine multe schimbări pentru funcționarea Uniunii Europene, desigur, și aduce, cred eu, o nouă epocă de cooperare în domeniul JAI, mai ales în ce privește răspunderea democratică. Aici există un număr important de îmbunătățiri Cu toate acestea, Europolul are o istorie diferită de aceea unei agenții tipice europene. Am fost creați acum mai bine de 10 ani pe baza unor, unor acorduri interguvernamentale, partea celui de-al treilea pilon, JAI, și asta înseamnă că parlamentele nu au fost prea implicate în agenda noastră. Parlamentele naționale și Parlamentul European nu au fost implicate direct în uh, guvernarea Europol. Dreptul de inițiativă a fost împărțit între comisie și statele membre. Consiliul a acționat ca gardianul, paznicul intereselor naționale și prin extensie al intereselor cetățenilor europeni. Până în acest an, Europol a, fost mai ales, uh, a răspuns mai ales față de Consiliul de Ministri și uh, Consiliul de Administrație European. Naționalele, parlamentele naționale au fost uh, implicate în ratificarea uh, statutului Europol, plus amendamentele și cele trei protocoale ulterioare. Sigur că Acum a crescut uh, rolul Parlamentului European și Parlamentului Național prin tratatul de la Lisabona și al Parlamentelor Naționale și ne bucură foarte mult de acest lucru. Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona a fost o îmbunătățire mare pentru Uniunea Europeană și pentru ca noi să putem avea o mai mare transparență la Europol. Tratatul pune accentul pe activitatea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale în luarea de decizii la nivel european cu un nou cadru juridic pentru Europol astfel cu un nou nivel de răspundere democratică pentru Europol. Uh, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, Europol încă răspunde de Consiliu, în fața Consiliului de Administrație a nostru, dar acesta este guvernat și de Parlamentul European și de către Consiliu. Orice nouă lege din acest domeniu, sigur, este adoptată prin procedurile legislative obișnuite. Parlamentul European, așadar, va fi implicat încă de la începutul acestei proceduri și va avea dreptul de veto. În al doilea rând, sigur că sunt uh, noi drepturi de informații pentru Parlament. Parlamentele naționale trebuie să primească toate documentele și Parlamentul European și Parlamentele naționale vor fi implicate, sigur, și în evaluarea politicilor din acest domeniu. În ceea din urmă, un regulament european uh, al Europol uh, pe viitor va stabili modalitățile pentru monitorizarea activităților Europol de către Parlamentul European și de către Parlamentele Naționale. Parlamentul European va fi mai ales consultat în ce privește măsurile privind uh, cooperarea operațională. Acum, dincolo de nou tratat de la Lisabona, un nou temei juridic pentru Europol intrat, intrat în vigoare în acest an, consolidează și el mecanismele răspunderii democratice și ne îmbunătățește activitatea operațională, ajutându-ne să jucăm un rol mai important în noua arhitectură de securitate internă conform Tratatului de la Lisabona și promovează o cooperare mai eficientă cu Frontex și alte agenții europene. Și pe baza uh, unui rol complementar în care ne ajutăm reciproc în acest Aștept pe viitor o cooperare îmbunătățită a Europol cu Frontex și cu alte agenții europene. Conform noului uh, cadru juridic, Controlul Parlamentului European este consolidat pentru a ne asigura că uh, Europol este pe deplin responsabil. Parlamentul European este acum autoritatea bugetară a, pentru Europol împreună cu Consiliul. Deci Parlamentul trebuie să dea descărcarea directorului în ce privește punerea în aplicare a bugetului, Parlamentul poate solicita orice informație necesară pentru aceste proceduri și de asemenea trebuie să primească un raport anual <clears throat> din partea directorului Europol. Acestea, iată, sunt măsuri de ordin foarte practic ce transformă în mod direct răspunderea democratică a Europol și uh, sunt binevenite. Uh, un rol central îl are problema legată de protecția datelor. Asta este important și pentru parlamente și pentru cetățeni, în mod direct. Eu recunosc faptul că Europol are capacități unice în acest domeniu de a colecta și stoca datele cu caracter personal și eu cred că este un lucru absolut necesar pentru, a, pentru ca lupta împotriva criminalității organizate și terorismului să funcționeze. Dar mă bucur să spun că sunt mândru de recordul Europol pentru că face acest lucru cu, într-un cadru foarte solid de protecție a datelor, poate cel mai solid din lume. E vorba de un cadru care a fost dezvoltat cu, uh, foarte, cu grijă în ultimii 15 ani și eu cred că găsește echilibru potrivit între securitate și libertate în activitatea noastră de zi de zi. Rolul Parlamentului nu se limitează la uh, domeniul bugetar implementarea deciziilor Consiliului uh, consolidează răspunderea Europol față de Parlament. De exemplu, noi trebuie să-i furnizăm rapoarte anuale, apoi Parlamentul poate să solicite ca biroul Europol să se prezinte în fața Parlamentului European să discute probleme legate de activitatea Europol. În cele din urmă, uh, Consiliul de Administrație a comandat în următorii patru ani un uh, raport independent de evaluare a activităților Europol pe viitor, iată, avem uh, posibilitatea unui nou regulament al Europol. Deja avem cadrul pentru implementarea tratatului de la Lisabona, dar Comisia va propune o nouă bază juridică pe baza articolului 88 al tratatului. Și cred că este o posibilitate ca să ne sporim încă și mai mult uh, răspunderea pe viitor, dar și să îmbunătățim modul în care Europol poate susține uh, Uh, activitățile naționale de combatere a terorismului și a crimei organizate. Doamna comisar Malmström a propus o foaie de parcurs pentru revizuirea temeiului juridic al Europol, ceea ce înseamnă în mod direct evaluarea implementării noului nostru cadru juridic, începând cu acest an. Această evaluare este importantă pentru că Europol a cheltuit timp și energie pentru a se adapta la noul cadru juridic. Și cred că ar trebui să ne gândim foarte bine la această implementare timpurie, pentru că este baza pe care putem, de, de care ne putem folosi pentru a dispune de un nou regulament pentru Europol. Cu colaborarea Parlamentului European și mai ales a domnului Diaz de Mera și reprezentanților Parlamentelor Naționale și a Consiliului de Administrație, am discutat deja modul de a stabili modalitățile corecte pentru această evaluare, care va fi primul pas uh, pentru, în direcția unui nou regulament Europol. E un proiect, e un proces foarte important, probabil constituie ultima uh, reorganizare majoră a cadrului legal juridic Europol pentru mulți ani de acum înainte și trebuie să ne asigurăm că vom avea un document uh, foarte bun, nu doar pentru răspunderea democratică, ci în ceea ce privește capacitatea uh, de care are nevoie Europol pentru a combate formele moderne de crimă organizată și terorism și astfel s-ar putea clarifica mandatul și scopul Europol, mai ales în domeniul uh, criminalității transnaționale, care este din ce în ce mai greu de combătut la nivel național. Și mai ales crimele, uh, infracțiunile pe internet, spălarea de bani și transferul de bani pentru teroriști. Uh, în final, domnule președinte, ne bucură această nouă ocazie de care dispunem pentru a stabili acorduri mai puternice de răspundere pentru Frontex, de, pentru, de, pentru uh, mă scuzați, uh, Europol și, bineînțeles, pentru a ne spori capacitatea de a combate pe viitor uh, terorismul și uh, criminalitatea organizată. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Vă rog, dar să respectați timp de vorbire de 10 minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, și salutări directorului Europol, într-adevăr, și uh, îl salut și pe domnul Paunes, reprezentantul Camerei Lorzilor. Îi salut și pe colegii din parlamentele naționale și îi salut în special pe prietenii, prietenii din Parlamentul Spaniol. Voi încerca să am o atitudine de conciliere, însă în același timp sinceră și eu caut cooperarea interinstituțională. Însă voi pune accentul pe ceea ce nu va trebui să facem în viitor. Cu toții probabil că vă întrebați ce voi spune, însă eu voi încerca să fiu realist. În istoria legislativă a Europolului, ă, împărtășesc ceea ce a spus ă, Rob în acest Parlament uh, nu am avut uh, rezultate foarte bune în ceea ce privește funcționarea agenției. Convenția Europol și cele trei protocoluri atașate acestei convenții au, uh, s-a desfășurat, au avut rezultate destul de limitate în ceea ce privește lupta împotriva infracționalității așa încât am căutat poziții care să nu necesite unanimitatea statelor mem- membre pentru a putea înainta. În ceea ce privește Consiliul și decizia lor, care se aplică acum, cadrul legal pentru Europol este decizia Consiliului. Eu am fost raportor pentru decizia respectivă în Parlamentul European și trebuie să știți că Parlamentul European a primit a acordat o a, susținere majoritară a vizului a, în legătură cu decizia Consiliului. Am depus 62 de amendamente și foarte puține au fost preluate de către Consiliu. Când am văzut acest lucru, abordarea mea de conciliere față, față de Consiliu începe să fie din ce în ce mai puțin conciliatorie. Uh, tratatul de la Lisabona nu era încă în vigoare, așa încât Consiliul nu era interesat să țină cont de uh, opinia Parlamentului European și cu atât mai, mai puțin de uh, opinia Parlamentelor Naționale. În ianuarie 2008, Parlamentul European a adoptat uh, propunerea de amendare a deciziei Consiliului pentru crearea acestui oficiu polițienesc european, și anume Europol. Însă, în ciuda uh, explicațiilor pe care le-am dat, problemele dintre Parlament și Consiliu au continuat și vă voi prezenta ceea ce s-a întâmplat în continuare. A existat pachetul Europol, care uh, avea să ducă la decizia Consiliului și în uh, Parlament am avut patru raportori. Doamna Intveld, care examina relațiile între Europol și partenerii săi, inclusiv uh, schimburile de uh, date personale și informații secrete. Un uh, eurodeputat german era raportor pentru lista statelor terțe, domnul Albrecht, lista statelor terțe și a altor organizații în care, cu care Europol va intra în acord, urma să intre în acord. Și domnul Kirkhope, un deputat conservator și care conduce delegația conservatorilor astăzi, a introdus standarde noi în legătură cu confidențialitatea informațiilor. Iar eu am fost raportor pentru standardele cu privire la dezvoltarea sistemului de dosare al Europol. Ce s-a întâmplat? Consiliul a pretins că continuă cu inițiativele legislative, însă a făcut acest lucru chiar înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, care ne-ar fi dat uh, puterea de codecizie de egalitate cu Consiliul. Aceasta este problema pe care o avem în continuare aici în Parlament și nu vom uita acest lucru. Însă nu este o problemă care ține de Europol, nu afectează relația noastră cu Europol, noi susținem Europol. Așadar, acesta este contextul în care purtăm dezbaterea noastră. Noi susținem Europol, uh, suntem mulțumiți de inițiativele doamnei Cecilia Malmström, care a uh, transpus în fapte cuvintele sale și care continuă pe baza unei evaluări care va duce la o nouă formă legislativă a regulamentului, prevăzută în Tratatul de la Lisabona și în programul Stockholm. Însă trebuie să facem o altă clarificare și trebuie să facem un apel Consiliului care, din păcate, nu este prezent astăzi aici. Parlamentul a avut ultimul cuvânt în acest dosar cu șase luni după intrarea în vigoare a deciziei Consiliului. Trebuie să redactăm un aviz în legătură cu acest regulament. Și noi am dori să avem suficientă co- cooperare cu parlamentele naționale, să implicăm parlamentele naționale în procedura legislativă. În ceea ce privește ce am spus mai devreme, Parlamentul European trebuie să continue cu cooperarea interinstituțională. Am spus în repetate rânduri că punctul focal al noului regulament va fi următorul. Nu voi prezenta diversele funcții ale Europol, pentru că dumneavoastră cunoașteți cum funcționează Europol, însă există câteva teme care trebuie să fie reexaminate în nou regulament. Este vorba de examinarea parlamentară, care în momentul actual este insuficientă. Nu este ceea ce ar trebui să fie uh, în raport cu ceea ce a fost stabilit în, consili- în decizia Consiliului. În al doilea rând, trebuie să consolidăm protejarea datelor personale. Există aici trei cifre, trei persoane, ofițerul pentru protecția datelor, în al doilea rând apare Autoritatea Națională de Control a Datelor și în al treilea rând în, ca o autoritate de control. Acești, aceste persoane se presupune că vor fi numite independent, însă cine decide dacă sunt numiți independenți sau nu? Aceste măsuri trebuie să fie clarificate. Trebuie să evităm și alte probleme. Și nu este vorba de probleme pe care eu le inventez acum. Sunt probleme care provin din uh, procesul de examinare pe care ar trebui să îl exercite parlamentele naționale. Există confidențialitatea care este esențială în activitatea în domeniul securității europene și al uh, Europol și este important să nu aducem atingere confidențialității. Mă refer aici la alineatul 10 al deciziei Consiliului. În fiecare an, Comisia propune un program de lucru pentru Europol. Se redactează un raport în legătură cu raport, activitățile Europol și așa mai departe. Se spune că documentele respective vor fi supuse documentelor către, spre adoptare. Consiliul trimite ulterior aceste documente Parlamentului spre informare. Nu este corect, ni se prezintă aceste documente drept informare, însă nu aceasta este examinarea democratică despre care se vorbește. Și încă un punct, articolul 34.6, Autoritatea Comună de Control, care redactează rapoarte de activitate și rapoartele respective vor fi trimise Parlamentului European și Consiliului. Consiliul poate să facă comentarii care sunt anexate raportului. Și, urmăriți ce urmează, și Consiliul decide dacă publică sau nu acest, acest Consiliu decide dacă își va publica raportul de activitate și dacă îl publică, poate să decidă condițiile publicării. Unde este examinarea democratică? Unde este implicat Parlamentul European sau Parlamentele Naționale? Domnule director, aveți așadar susținerea de plină a grupului meu și a majorității din Parlamentul European. Apreciem activitatea dumneavoastră pe care o privim ne- ca e, necesară în lupta împotriva criminalității organizate. Este singura autoritate de care dispune Uniunea Europeană în ceea ce privește contrafacerile. Însă, în legătură cu abordarea de conciliere pe care am menționat-o, menționat-o trebuie să spun că Parlamentul trebuie să ține cont de opiniile Parlamentului European și ale, ale Parlamentelor Naționale. Vă mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Urmează domnul Lord Bowness din Regatul Unit. Vă rog să uh, aveți în vedere timpul limitat, pentru că avem interpretare doar până la șase și jumătate, așa încât uh, aș dori să vă rog să uh, vă limitați la 10 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc că ați invitat parlamentele naționale să participe la această discuție și mulțumesc că m-ați invitat și pe mine să vorbesc pe acest subiect. Camera Lorzilor Uh, subcomisia uh, referitoare la Uniunea Europeană din Camera Lorzilor a manifestat un interes uh, sporit în ultimii ani cu privire la Europol. Am întocmit șapte rapoarte. Am fost implicați în activitatea Europol și am sprijinit-o pe aceasta. Și de aceea mă bucur să pot participa la această discuție. Ultimul raport publicat de subcomisia pe care o prezidez, a datează din noiembrie 2008 după, decizie, după adoptarea deciziei de reconstituire a Europol, dar înainte de intrarea în vigoare a acestei decizii și cu siguranță înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Însă chiar de atunci recomandam un grad mai mare de responsabilitate a Europol față de Parlamentul European și față de parlamentele naționale. De aceea salutăm temeiul juridic formal pentru această sporire a responsabilității. Un lucru pe care nu îl salutăm și despre care ați și vorbit de altfel, domnule președinte, la început, este faptul că la un an după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, cadrul legislativ din acest domeniu încă nu este definit. Eu aș dori să mă concentrez mai ales pe uh, problema controlului parlamentar al Europol. Sunt câteva probleme care se pot pune și în Camera Lorzilor salutăm sprijinul Parlamentului European cu privire la semnalarea acestor probleme față de Comisie. Sigur că nu putem modifica tratatul de la Lisabona, însă ne întrebăm ce sens au formulările diferite din articolul 88 referitor la supravegherea Parlamentului European și Parlamentului Național cu privire la Europol față de uh, articolul 85 care vorbește despre supravegherea Eurojust. După părerea noastră, aceste diferențe nu și-au rostul și considerăm că procedura de verificare și control pentru ambele instituții ar trebui să fie aceeași sau foarte asemănătoare. Mi se pare greu de înțeles motivul pentru care Comisia a anunțat calendare diferite pentru analiza acestor uh, dosare la nivel parlamentar. În iulie, Comisia a anunțat următoarele calendare pentru discuția controlului parlamentar. La, în cazul Europol, comunicarea din partea Comisiei ar trebui uh, convenită în toamnă. În 2011 să înceapă cât mai curând posibil discuțiile. În 2012 să se stabilească un format, iar în 2013 să înceapă acest control parlamentar. În cazul Eurojust, Comisia face o propunere anul viitor, în 2012 începe deja controlul parlamentar. Trebuie să știm, cred eu, de ce avem nevoie de aceste diferențe de procedură și de ce, în ceea ce privește Europolul, trebuie să așteptăm până în 2013, înainte de a putea începe controlul parlamentar. COSAC a subliniat că este important ca Comisia să se consulte pe deplin cu Parlamentul Național și cu Parlamentul European. Suntem de acord cu acest principiu și sperăm ca el să decurgă în mod simplu. Orice procedură se adoptă, aceasta trebuie să fie una simplă. Sub uh, Comisia ce răspunde de probleme de justiție a Comisiei Europene încă nu a înaintat nicio propunere. Așteptăm propuneri din partea Comisiei și vom, o vom analiza în procesul de control parlamentar și eventual vom redacta un raport. Însă, încă o dată, sunt de părere că procedurile trebuie să fie simple. Comisia omologă din Camera Comunelor spune că ar putea exista un organism de 100 de membri sau chiar mai mulți care să exercite acest control parlamentar. După părerea mea, această propunere este nerealistă. Structurile de gestionare a acestor uh, comisii sunt destul de complexe și Consiliul de Administrație trebuie să supravegheze activitatea directorilor. Nu putem avea uh, Uh, nu, nu se poate ca această activitate de control parlamentar să complice și mai mult lucrurile. Nu dorim ca această idee bună la origine să fie îngropată în birocrație. Nu dorim ca acest control parlamentar să implice um, omiterea unor operațiuni individuale. Pentru că parlamentele, atât naționale cât și cel european, trebuie să analizeze funcționarea instituțiilor, să analizeze posibilitățile de a ameliora această funcționare și să asigure eficiența tuturor procedurilor, care trebuie să rămână simple, corecte și să fie adoptate cât mai curând. Cei care au uh, vorbit în favoarea tratatului de la Lisabona au, și-au susținut uh, o putere sporită pentru Parlamentele Naționale și pentru Parlamentul European, vor fi dezamăgiți dacă aceste propuneri referitoare la Europol nu merg în aceeași direcție. Sper să fiu implicat în formularea acestei proceduri. Mulțumesc! Mulțumim și noi, spune domnul președinte. Avem șase persoane care doresc să intervină. Domnul Helma, în primul rând și dacă, domnul Matiu, da, v-am văzut, dacă respectăm limita de două minute fiecare, vom reuși să terminăm la timp și vom primi și răspunsuri din partea paneliștilor. În primul rând, are cuvântul domnul Sefțic din Senatul Ceh. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și mulțumesc că m-ați invitat să particip la această discuție cu privire la justiție. După părerea mea, trebuie să discutăm despre acest lucru nu doar la Parlamentul European, ci și în Parlamentele Naționale. Tratatul de la Lisabona include acest punct în cadrul său mai amplu și mi se pare un domeniu delicat din punctul de vedere al cetățenilor europeni. Sunt uh, foarte mulți uh, reprezentanți ai Parlamentelor Naționale aici de față. Uh, pentru că ne interesează mm, acest subiect. El s-a discutat și la reuniunea COSAC de la Paris și în Praga în mai anul trecut. La aceste, în urma acestor întâlniri a reieșit clar că aplicarea, punerea în aplicare a controlului nu s-a pus încă la punct. Însă am făcut între timp mai mulți pași și cred că a sosit momentul lansării unei discuții mai concrete care să implice parlamentele naționale, dar și platformele interparlamentare, cum ar fi această comisie. În lunile care urmează, Comisia va publica o comunicare cu privire la controlul democratic al Europol. Și aș vrea să spun ce am dorit noi să se regăsească în această comis, comunicare controlul și evaluarea activităților ar trebui să se bazeze pe rapoarte anuale din partea Europol și Eurojust, care vor fi puse la dispoziția, care să fie puse la dispoziția Parlamentului în prima parte a anului. Europolul și Eurojust ar trebui să aibă suficient timp să discute rapoartele folosindu-și propriile regulamente și proceduri și parlamentele ar trebui să aibă și posibilitatea de a, solicita, de a pune întrebări uh, Europol și Eurojust și de a discuta mm, aspectele importante. Senatul uh, ceh ține legătura cu reprezentanții din Europol și Eurojust și considerăm că o platformă bună pentru discuții comune este conferința COSAC. Cea din, la cea din toamnă, parlamentele ar trebui să-și prezinte rezultatele în prezența directorului Europol și Eurojust. Mulțumim, domnul Maritati din Senatul Italian. Mulțumesc, domnule președinte timpul, din păcate, este prea scurt, dar vreau să-mi exprim uh, uh, sentimentul de stânjeneală când tratăm de cuvinte atât de delicate ar fi trebuit să invităm, iată, invitați funcționari parlamentari de la mii și mii de kilometri distanță, se ocupă de subiecte atât de, de importante și au la dispoziție doar câteva secunde. Dar acestea fiind spuse, Europol e un instrument indispensabil și util pentru a combate crima organizată și terorismul, dar avem nevoie să analizăm mai în detaliu aspectul pus în evidență de domnul raportor Diaz de Mera când se referea la necesitatea de a revizui actul normativ, decizia de consiliu din 6 aprilie, decizia Consiliului din 6 aprilie 2009, pentru că deși se reglementează modul în care se gestionează datele respective, nu putem să fim liniștiți în ce privește controlul democratic. Totuși, e vorba de un organ polițienesc și nu ne putem, să ne gândi, nu ne putem gândi la un control democratic uh, încredințat unei autorități de control național sau internațional. E nevoie de un organism tehnic, juridic, uh, care să fie sigur, asta este expresia culturii uh, judiciare italiene, unde magistratura face acest control, dar eu îmi doresc ca Uniunea Europeană să se ocupe de această problemă ținând cont de faptul că gestionarea datelor sensibile și utile pentru anchetele de tip internațional să se poată face în mod eficient de către o autoritate care să dispună de posibilitatea reală de a gestiona aceste date în mod corect, dar și să-și asume răspunderea în acest sens. Că nu se poate ca o autoritate de control național sau internațional de natură, evident, politică, să se ocupe de acest lucru, de acest aspect care nu poate fi politizat. Europa are nevoie de o legătură mai strânsă cu Eurojust și cu autoritățile polițienești, dar autorități și cu autoritățile, cu magistrații din uh, toate țările membre. Aici Inclusiv din punct de vedere al calendarului trebuie văzut cum stau lucrurile pentru că experiența fiecărui stat membru să poată fi utilizată eu nu știu unde să se facă acest lucru, dar dacă uh, ne consultați pe noi, dacă ne invitați pe noi, care suntem membri ai Parlamentelor Naționale, trebuie să ne dați și timpul să ne exprimăm, pentru că nu putem să o facem în câteva uh, minute, în câteva secunde. Eu vreau să știu, de exemplu, cum e structurată baza de date Europol dacă e un sistem analog cu cel al bazei de date utilizată de Procuratura Națională Antimafia de vreo 20 de ani în Italia, dacă are legătură cu această bază de date sau dacă este alt sistem și care este, util, care este utilizarea uh, a, ei pentru combaterea crim, criminalității organizate și a terorismului. Mulțumesc, pune președintele și acum doamna Jimenez din partea Comisiei Libe, două minute. Mulțumesc, sunt membru acestei comisii și a Comisiei pentru Drepturile Omului și cu tot respectul pentru colegul meu uh, care crede că agențiile Frontex sau Europol sunt uh, potențial inamici ai drepturilor omului, a spune că sunt mulți cei care nu suntem de acord cu el, cu, pentru că reprezentăm aici pe cetățenii noștri care ne-au votat și care și ei au drepturi, au dreptul la libertate, au dreptul la securitate și au dreptul la justiție. Și mie, cel puțin personal, mă, pe mine mă întreabă întotdeauna, mă trag la răspundere, mă întreabă ce face Uniunea Europeană ca să-i protejeze. Cred că e răspunderea noastră atunci să sprijinim această agenție pentru o mai bună cooperare, nu doar în cadrul Uniunii Europene, cât și în afara frontierelor noastre, ci este și, ține și de răspunderea noastră ca Parlament să controlăm activitățile acestei agenții, pentru că doar astfel vom putea avansa în acest spațiu comun de libertate și securitate garantat nou de programul de la Stockholm. Trebuie să-l facem fără prejudicii fără a prejudicia activitatea serviciilor de informații, în a, în a evalua colaborarea noastră cu țări terțe. Toate aceste activități sunt făcute în beneficiul cetățenilor. Și o întrebare către domnul director Europol, uh, o întrebare adresată practic de alegătorii mei ce credibilitate are Europol ca organism de combatere a terorismului uh, în lumina ultimelor avertizări din Statele Unite, provenite din Statele Unite, în legătură cu posibile, cu amenințarea unor posibile atentate în, pe teritoriul european? Mulțumesc! Mr. Constantinos Savara. Domnul Constantinos Savara, din partea Parlamentului Grec, are acum cuvântul. Așa de am pronunțat, domnul Savaras. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să vă spun că <clears throat> în această sală și mai ales în sălile parlamentelor naționale. în folosul de unei democrații reprezentative trebuie bine cunoscute și respectate drepturile omului. Acesta constituie un element fundamental al activității noastre. Deci recunoaștem această necesitate de a se proteja drepturile omului. E vorba până la urmă și de o chestiune de ordine publică din toate statele uh, Uniunii Europene. Deci nu înțeleg tendința unor colegi de a-și aroga dreptul exclusiv de protecția drepturilor omului. Noi discutăm aici uh, despre capacitatea noastră de a reacționa în mod eficient și de a acționa în mod eficient când ne confruntăm cu pericole uh, bine determinate. Pe de o parte, sigur, e vorba și de apărarea drepturilor omului, dar aceasta se ciocnește de tentativa noastră de a ne apăra și de a construi o lume mai bună de libertate, securitate, uh, justiție. Deci toate argumentele pe care le-am auzit astăzi nu cred că conferă nicio valoare adăugată dialogului democratic. Asta țineam să spun domnului director uh, al Europol. Vreau să-i spun că a fost o adevărată onoare de a asculta intervenția și aș vrea să-i spun că până acum și mai ales în probleme care au legătură cu protecția drepturilor omului, dar mai ales care au legătură cu combaterea uh, uh infracționalității organizate, practic, cauzată de dispariția frontierelor interne ale Uniunii Europene, lucru care a dus la apariția unor uh, rețele și organizații infracționale care acționează pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Deci întrebarea ar fi, această colaborare între autoritățile naționale și Europolul și uh, inclusiv cu alte organizații de resort, cum ar putea oare funcționa în realitate. Pentru că noi ținem foarte mult în Grecia și la protecția cetățenilor, de exemplu, când ne gândim la scandalul Siemens. Αλλά κυρίως και στην προστασία Uh, iată, afaceri de acest gen ne-au afectat foarte grav finanțele publice, dar și protecția drepturilor cetățenilor noștri. Pentru că, oricum, cetățenii solicită din partea noastră cât mai multă eficiență și doresc să uh, descopere adevărul în legătură cu toate aceste infracțiuni. Mulțumesc, doamna Weber, de la LIBE, Comisia LIBE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc tuturor invitațiilor noștri pentru uh, prezentările făcute și colegilor din parlamentele naționale care nu sunt atât de familiarizați cu modul în care funcționează lucrurile în Parlamentul European și Uniunea Europeană. Vreau să le spun că atunci când a venit vorba de agențiile europene, Europol, Eurojust, Eh, motivul pentru care membrii Europarlamentului au fost în favoarea acordării a și mai multor puteri acestor agenții, sigur inclusiv Europol, a fost clar, dar Consiliul a fost mult mai reticent în acest sens și cred că exemplul eh, oferit de colegul nostru Diaz de Mera este unul foarte greitor. Acum, întrebarea mea pentru cei doi invitați, domnul director Europol și pentru raportorul nostru, domnul de Mera, este care este situația actuală în acest moment în ce privește încrederea Consiliului și când vorbesc, când spun Consiliu, sigur mă refer la statele membre, membre ale Consiliului Uniunii Europene, în Europa, care este încrederea Consiliului în Europol. De ce aceste reticențe? Oare pentru că statele membre nu doresc să, să renunțe la propriul control pe care le exercitează într-un fel sau altul asupra anchetelor? sau pentru că statele membre nu au încredere în faptul că într-o agenție europeană uh, cei care sunt însărcinați cu conducerea sunt uh, membri organismelor de poliție din alte state membre și dacă așa stau lucrurile, poate o mai bună cooperare ar ajuta pe toată lumea să depășească această lipsă de încredere. Și pun această întrebare și pentru că în uh, m-am deplasat în Columbia în săptămâna trecută și toți, nu doar cei din partea guvernului, ci și cei din partea unor ONG-uri, au fost foarte bucuroși de faptul că Europol a încheiat un acord cu poliția columbiană pentru anchete de tip operativ. Eu am încredere în faptul că Europol a făcut acest lucru având uh, mare grijă, pentru că nimeni nu și-ar risca viața propriilor agenți în, în asemenea operațiuni. Deci vedem uh, că Europolul face pași înainte și aș vrea să știu care este situația și în statele membre. Mulțumesc și acum uh, dau cuvântul unui membru al Parlamentului polonez. Yes, please. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mă refer la spusele lordului Bounds. Deci nu există niciun motiv pentru care procedura de pregătire a documentelor de informații pentru Europol și Eurojust în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, să fie, să constituie o procedură separată, distinctă. Domnul director Europol ne-a spus că uh, instituția pe care domnia sa o conduce e gata să facă propunere în acest sens. Aș dori însă să mă întorc și la o, o, un alt subiect, și anume la o discuție din sesiunea precedentă, creând o legătură cu subiectul de care ne ocupăm în acest moment. Uh, am auzit aici uh, unele opinii conform cărora datele cu caracter personal și prelucrarea, procesarea acestora ar trebui să fie o îndatorire a Frontex. Uh, eu nu cred că asta ar fi soluția corectă conservarea, stocarea acestor date trebuie să fie utilizată până la urmă pentru combaterea criminalității. Sigur că Frontex poate să utilizeze aceste date, însă pe baza unui acord. Dar nu ar trebui să se suprapună lucrurile și nu ar trebui să uh, acționeze în mod autonom. Astfel încât aș dori să adresez o întrebare domnului director Europol. Uh, cum, e, cum se petrece colaborarea între Europol și Frontex în combaterea infracționalității organizate, lupta împotriva traficului de persoane, uh, împotriva traficului de droguri și așa mai departe? Cum colaborați cu Frontex? Mulțumesc! Thank you. Mr. Mulder. Mulțumesc acum domnul Mulder de la Comisia Liberă. Also my thanks to the... Mulțumesc și eu vorbitorilor. Am o întrebare extrem de scurtă. În tratatul de la Lisabona se vorbește și de un procuror public european. dacă ar apărea un asemenea procuror, ce diferență ar exista în activitatea Europol în viitor? și, în final, doamna Matie, din partea, partea Comisiei Libere. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă adresez și eu directorului Europol pentru a ști uh, părerea sa în legătură cu agenția SEPOL. Știți că Comisia de Control Bugetar a des- refuzat descărcarea de buget pe uh, 2008 în legătură cu CEPOL. Uh, a existat unanimitate, nici măcar o abținere în legătură cu această descărcare care nu a fost acordată. Aș dori să știu ce părere are directorul Europol, directorul Europol în legătură cu formarea acordată polițiștilor pentru ca acest lucru să ă, dacă nu cumva această formare revine într-un fel Europol Uh, este vorba aici de fosta direcție a Europol, uh, a CEPOL, pentru că noua direcție nu este responsabilă de aceste decizii. Uh, agenția CEPOL pune o adevărată problemă în ceea ce privește formarea și păstrarea personalului polițienesc. Îmi imaginez că formarea polițiștilor nu este foarte efic- eficace. Mie mi s-ar părea mai logic ca toată formarea uh, de polițiști în Europa să depindă de Europol. Și există mulți uh, colegi care sunt de aceeași părere. Bineînțeles, cu mijloace ad hoc uh, pe care le are la dispoziție agenția dumneavoastră. Mulțumesc, dăm acum din nou în din, dăm, dăm acum din nou cuvântul vorbitorilor noștri și am ruga interpreții să mai rămână cu noi câteva minute în plus pentru a putea răspunde la întrebările care au fost puse. Mulțumim anticipat interpreților și dăm cuvântul directorului Europol, domnul Wainwright. Mulțumesc că vreau să răspund la, câteva, la câte întrebări pot. Uh, s-au făcut remarce în legătură cu credibilitatea uh, Europol, doamna Weber, doamna Jimenez. Este adevărat că după 15 ani de dezvoltare, Europol trebuie să se lupte în continuare pentru a câștiga încrederea agențiilor polițienești din Europa. Bineînțeles că acest lucru se îmbunătățește permanent rata noastră operațională de 50.000 de cazuri pe an este cu 25 mai mult decât uh, anul trecut, însă putem face mai mult în domeniul terorismului, unde cred că există o anumită reținere a autorităților contrateroriste naționale să folosească capacitățile Europol. Cred că acest domeniu este unul extrem de delicat în domeniul terorismului. Există surse foarte uh, Uh, particulare. Uh, comunitatea europeană a avut un succes destul de mare în ultimii ani uh, la nivel bilateral. Nu există obișnuința de a folosi instituții cum ar fi Europol în activitatea contrateroristă. Există de asemenea și o cult- barieră culturală. De aceea este important să uh, demonstrăm valoarea adăugată a Europol însă lucrurile se schimbă, viziunea devine mai globală, mai europeană și afectează mai mulți cetățeni. Deci devine din ce în ce mai uh, logic să se folosească instituții europene, cum ar fi Europol. Încercăm să câștigăm încrederea colegilor noștri că putem adăuga o, că, o anumită valoare. Capacitățile Europol sunt unice în Europa doar la domeniul Europol există uh, informații contextuale mai largi în legătură cu uh, activitatea infracțională. Avem am, o serie de analiști care examinează aceste date și avem o rețea prin care putem uh, identifica rețelele cele mai periculoase în domeniul uh, infracționalității. Am avut multe succese și am uh, câștigat încrederea uh, celor care fac anchetele în prima linie. Sper că Parlamentul European și Parlamentele Naționale ne vor putea susține pentru că uh, se pot influența guvernele în legătură cu necesitatea ca instituții, ca Europol să, joacă un, să joace un rol mai proeminent în lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate. În special, mai apoi, eh, cu referire la câteva uh, întrebări. În ceea ce privește Frontex, domnul Lahtinen cred că deja a vorbit despre acest lucru. Capacitatea Europol să folosească informațiile centralizate pentru a analiza uh, felul în care își poate uh, repartiza resursele este importantă și există câteva domenii de colaborare unde colaborăm uh, îndeaproape. Domnul Mulder a întrebat în legătură cu procurorul european. Aici avem o uh, relație foarte productivă cu Eurojust și colaborăm deja în foarte multe investigații, în cercetări majore și anchete. Uh, capacitățile noastre sunt completate de Uh, competențele Eurojust pentru a urmări acest proces în uh, procesul de justiție. Nu eu voi decide care vor fi atribuțiile Europol în domeniu, dacă va apărea un procuror european, care va fi rolul acestuia uh, la nivelul poliției, care vor fi puterile juridice, acest lucru rămâne de decis. În legătură cu CEPOL, Există presiuni majore care afectează CEPOL și faptul că Parlamentul nu a acordat descărcarea de buget este o consecință acestor, acestor probleme. Uh, este o agenție foarte restrânsă, uh, are doar 30 de angajați permanenți cu timp de plin și uh, se confruntă cu foarte multe probleme și are o sarcină extrem de dificilă cu resurse foarte puține. Noi eh, trebuie să exploatăm sinergiile, programe comune de formare, CEPOL și Europol. CEPOL și Europol uh, vor organiza o conferință uh, importantă la noul sediu. Încercăm să ajutăm uh, CEPOL și să folosim sinergiile naturale care există între noi. Ultima mea remarcă cu privire la întrebarea domnului Savalas în legătură cu drepturile omului. Uh, nu mi se pare că agențiile polițienești trebuie să aibă de ales între drepturile omului și securitate, între libertate și securitate. Acestea sunt principii care se susțin reciproc într-o societate democratică și agenția mea este și o agenție pentru drepturile omului, încearcă să apere drepturile omului ale tuturor, viața și securitatea cetățenilor noștri. Ceea ce facem noi este important pentru asigurarea drepturilor fundamentale pentru cetățenii noștri și cred că felul în care facem acest lucru trebuie să fie un model pentru alte agenții polițienești din uh, lume. Domnule Diaz de Mera, aveți cuvântul. Uh, vă mulțumesc și mulțumesc uh, foarte mult uh, contribuția inter- interpreților la această reuniune. Aș dori să dau un răspuns tuturor colegilor. Bineînțeles că acordă o valoare foarte mare COSAC și, cum a spus uh, colegul nostru din Italia, trebuie să îmbunătățim examinarea publică și trebuie să îmbunătățim uh, regulile de control. Pentru domnul Constantinus, bineînțeles că drepturile omului nu sunt proprietatea cuiva, Există legislația uh, primară și doamnei Renate Weber în ceea ce privește încrederea statelor membre. Este nevoie de încredere pentru a uh, pune în comun informații și date. Uh, Europol trebuie să stocheze, să analizeze și, analizeze și să facă schimb de date. Pentru acesta, acest lucru este nevoie de specializare și profesionalism. Acestea sunt elementele cheie pentru a câștiga încrederea statelor membre și ale departamentelor aferente. Încrederea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale este și ea vitală dacă Europol uh, vrea să fie, aibă o legitimitate mai mare examinarea din partea Parlamentului trebuie să fie una fără rezerve. Noi trebuie să fim primii care să respectăm confidențialitatea Europol. Am, și am mai uitat un lucru. Procurorul european. I-aș răspunde domnului coleg că în momentul actual acest post are un viitor incert. Domnul Baunus. Mulțumesc foarte mult și vă rog să mă iertați dacă voi fi foarte succint și voi răspunde doar la întrebarea referitoare la controlul parlamentar. Mi se pare foarte important în toate cele spuse să spunem că dacă, dacă, ar urma, dacă am urma toate direcțiile indicate, răspunderea parlamentară ar fi și mai departe de ce este în prezent. Sper că încrederea reciprocă va crește și reprezentanții Europol ar trebui să fie verificați din punct de vedere al securității pentru ca statele membre să beneficieze de încrederea pe care și-o doresc. Acum legat de întrebarea concretă, modul în care Parlamentele Naționale și Parlamentul European analizează activitatea agenției și se asigură de eficiența sa. Domnule președinte, vorbim despre responsabilitate, nu despre control și cred că ar trebui să separăm această, această decizie importantă dacă dorim să înregistrăm progrese. Mulțumim tuturor. Au fost uh, trei ore și jumătate foarte interesante și discuția se va relua mâine dimineață începând cu ora 9. Așteptăm cu nerăbdare cea de-a doua um, secțiune a activității noastre și Aș vrea să închei, spune domnul președinte, mulțumind interpreților și amintindu-vă dumneavoastră că urmează un cocktail pentru toată lumea, membrii Parlamentului European și Parlamentul Naționale, cu un etaj mai jos, la etajul 2, deci. Urmează o recepție care începe chiar acum. Mulțumim tuturor!